s a devenit membru de plin uh, al comisiei noastre din partea grupului uh, uh, socialiștilor și democraților. L-a locuit pe domnul Papa Constantiniu, deci nu o să-i mai dăm cuvântul de aici înainte. Da, cred că ultima oară a spus că nu, nu puteam să-i pronunț bine numele. Vedeți că suntem într-o sală mai mare astăzi. Trebuie să te bați ca să obții săli cu mai multe locuri pentru reuniunile comisiilor. Cu atât mai mult cu cât uh, te gândești la ordinea noastră de zi și mai ales la ce se va întâmpla mâine. Și am reușit să mă scuzați, nu am reușit să mărim numărul de limbi disponibile pentru interpretare. Nu avem decât 12 limbi disponibile. E adevărat, așa cum vă spuneam și luna septembrie, avem un cod al multilingvismului și puteți să recitiți procesele verbale, dar dacă cineva nu este mulțumit pentru că nu are interpretare în limba sa maternă, nu pot să-i spun decât că se datorează faptului că uh, în sala în care urma în mod uh, obișnuit să ne derulăm uh, reuniunile, nu existau facilități tehnice decât pentru interpretare în 12 limbi. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume schimbul de opinii cu președintele uh, CEIAPO, Comitetului European al Inspectorilor de Asigurări și Pensii Ocupaționale, domnul Gabriel Bernardino. Este prima oară când uh, vine în fața noastră de când a fost ales președinte al CEIAPO, l-a înlocuit pe Thomas Stephen. Noi am avut o foarte bună relație de lucru cu domnul Stephen și i-am fost recunoscător pentru nenumăratele ocazii în care și-a făcut timp să vină să discută cu noi și întotdeauna a fost foarte generos cu timpul său și cu răspunsurile pe care le-a dat uh, întrebărilor noastre și sperăm că uh, acest spirit de cooperare uh, va continua. Vom asculta o prezentare în ce privește um, programul Solvency 2, Solvabilitate 2 și programul de lucru pentru anul 2010 și apoi uh, vom deschide sesiunea de întrebări și răspunsuri. Acum îi dau cuvântul lui Gabriel. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Este pentru mine o plăcere și o onoare să mă aflu în Casa Democrației din Europa. Așa cum a spus doamna președinte, sunt noul președinte al LES, în urmă cam cu două săptămâni, noul președinte al CEIAPO, și de aceea vă cer scuze în anticipație pentru eventualele greșeli pe care am să le fac. Cred că ați primit uh, diapozitivele cu prezentarea mea. Am să vă spun câteva lucruri despre uh, stadiul uh, solvabilitate 2, am să vă vorbesc despre criza actuală și anumite învățăminte pe care le vom trage și apoi programul de lucru 2010 pentru CEIOPS. Care, în ce stadiu se află uh, uh, programul solvabilitate 2? Știți că există mai multe valuri de consultări. În primul val s-a vorbit despre prevederi de ordin tehnic, despre clasificări și uh, criterii de eligibilitate pentru fondurile proprii și um, cred că s-a ajuns la un bun compromis odată cu ajutorul Parlamentului. Apoi eh, știți că celălalt val se ocupa de cerințele de capital, de solvabilitate, de cerințele minime de capital, de majorările de capital și așa mai departe, de remunerări și de grupuri. Foarte multe uh, părți interesate au fost consultate. Acest proces a fost unul destul de dificil și trebuie să vă mărturisesc că a trebuit să trecem prin foarte multe documente și am primit un munte de hârtii în chip de răspuns. Am primit mai mult de 20.000 de observații în cadrul acestui proces de consultare. În cadrul grupului de lucru, ultimii noastre întâlniri de pe 29 octombrie, am uh, aprobat ultimele documente, versiunea lor definitivă și acum suntem în următoarea fază a acestui uh, consultări și suntem bucuroși că am putut să ținem cont de reflexiile Parlamentului. Câteva comentarii în ce privește aceste documente și aceste consultări. Mai întâi uh, cu um, textul din, de la nivelul 1, în care se numerau de fapt principiile generale, existau anumite incoerențe. Am primit mai multe versiuni, mai multe posibilități de interpretare. Am primit de la comisie o listă neoficială cu șase sau șapte posibilități de interpretare și ne-am ocupat de fiecare dintre ele. Apoi am încercat să uh, găsim soluții și am ajuns într-un punct în care avem nevoie să uh, reflectăm mai mult, rămân mai multe puncte care trebuie rediscutate, dar am să revin la ele ulterior. Apoi, s-a vorbit despre o reacție exagerată la criză. Ar putea să fie ciudat dacă noi, în calitate de uh, organism de supraveghere, nu am fi tras învățămintele necesare din această criză. Însă noi am încercat să avem o poziție echilibrată. Apoi, în ce privește uh, aspectele um, uh, care privesc mai multe sectoare, am avut o abordare care privea mai mult băncile. Știți bine că programul Solvabilitate 2 este unul uh, mult mai cuprinzător, dar trebuie tot timpul să fim atenți la coerență și trebuie să găsim justificări în cazul în care prevederile noastre nu uh, sunt um, aceleași ca și pentru sistemul bancar. Apoi, prevederi de ordin tehnic. Având în vedere cifrele care sunt în joc, e clar că totul trebuie să fie foarte precis, foarte exact, dar per total a fost un proces transparent și pentru fiecare document uh, care a făcut obiectul consultării am încercat să ținem cont de toate remarcile primite, de toate sfaturile și apoi uh, am argumentat fiecare decizie pe care am luat-o, am încercat să explicăm care era raționamentul în spatele deciziei noastre și am vrut să fim cât mai transparenți. În ce privește uh, cel de-al treilea uh, set de um, documente asupra măsurilor uh, L2, ele au fost publicate pe 2 noiembrie 2009 cu privire la fondurile izolate, la participări, la um, Uh, pilonul 2 de armotizare, la titrizare, la prețurile de bază și așa mai departe, tot, tot ceea ce este numerat în diapozitiv. Înainte de sfârșitul anului vom mai uh, publica și alte documente. Acum, în ce privește criza? Este un fapt împlinit, ca să spun așa, și trebuie să tragem niște învățăminte din această criză ce s-a întâmplat în sectorul uh, asigurărilor în ultimele luni a fost uh, o deteriorare a anumitor uh, um, indici, profiturile, capitalul propriu. De asemenea, riscurile de caducitate și tot ceea ce a fost legat de pasive și aici au fost înregistrate scăderi, dobânzile au fost mai mici. În ce privește pasivele și aici au existat mai multe evenimente și atunci când uh, economia este în criză și acest lucru se resimte și la nivelul asigurărilor. Domeniul asigurărilor a avut de suferit și din cauza acestui risc de caducitate foarte multe persoane au renunțat la polițele de asigurare, mai ales asigurările pe viață. Și apoi, cum spuneam, dobânzile uh, scăzute, ceea ce pentru viitor este o problemă pentru sectorul asigurărilor, mai ales în ce privește asigurările pe viață, de viață, mă scuzați. Căci ar putea să existe un risc potențial dacă pe piață continuă aceste rate ale dobânzii scăzute. Însă sectorul asigurărilor și sectorul bancar au niște, uh, uh, sunt niște modele uh, diferite modalități diferite de a face afaceri. Care sunt lecțiile învățate în ceea ce privește Solvency 2, Solvabilitate 2? Uh, um, avem nevoie de un sistem bazat pe risc și, uh, de asemenea, arhitectura uh, generală este una sănătoasă și aceasta este concluzia la care am ajuns cu toții, însă este nevoie de anumită anumite finisări suplimentare și asta vom încerca să facem și pe viitor. De asemenea, la acest nivel am încercat să încorporăm și anumite lecții învățate din situațiile prezente. Uh, vom încerca să întâlnim guvernanța și controlul. Cred că aceasta este o lecție pe care am învățat-o cu toții în urma crizei. Um, de asemenea, riscurile uh, de management uh, și guvernanța au reprezentat niște domenii asupra căror ne-am aplecat. De asemenea, ne interesează o abordare holistică în ceea ce privește expunerile și structurile. Trebuie să ne concentrăm asupra uh, tuturor instrumentelor, nu numai asupra anumite instrumente, deci trebuie să avem această abordare holistică, de aceea noi uh, am ținut cont de toate instrumentele financiare în acest sens. De asemenea, trebuie să uh, avem de-a face cu o calibrare adecvată a cerințelor de capital de solvabilitate și, de asemenea, să ținem cont de riscurile care trebuie ajustate. Am încercat să procedăm ca atare. În final, este nevoie să asigurăm robustețea modelelor interne, pentru că modelele interne uh, din domeniul bancar au fost criticate în timpul acestei crize și credem că putem să implementăm un sistem sănătos care se bazează pe proceduri bune de model intern. Așa încât noi am încercat să ne direcționăm eforturile în această direcție. De asemenea, câteva lecții pe care putem să le învățăm um, în urma programului Solvabilitate 2 uh, se referă și la uh, schemele de garantare a asigurărilor. Cred că piața și industria um, privesc în mod diferit uh, asigurările în acest moment. Trebuie să avem o abordare diferită față cea din trecut în ceea ce privește asigurările. De asemenea, um, trebuie să avem mai multe informații în ceea ce privește pe factorii de decizie din domeniul politic. Uh, cel mai bun mod de a acționa este de a informa cetățenii și nu de a-i bombarda cu pagini, sute de pagini de informații. Informațiile care trebuie oferite trebuie să reprezinte o bază comparabilă pentru ca ei să poată lua deciziile corecte. De asemenea, o altă lecție învățată se referă la uh, formatul uh, rapoartelor comune. Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în urma crizei este faptul că în calitate de uh, supraveghetori europeni, noi avem informații referitoare la toată piața europeană, însă a fost foarte dificil să le obținem pe toate pentru că nu există consistență în sistemul de colectare a acestora. Um, de aceea, acest format de raportare comun este foarte important și sperăm ca pe viitor să beneficiem de armonizare și în acest domeniu. În final, câteva dintre lecțiile pe care le-am învățat se referă și la supravegherea macro și micro, pe care am observat-o deja și în propunerea raportului Larsen și uh, în um, proiectul de regulament din partea Comisiei. Și vă rog să-mi permiteți să vă spun că, din punctul nostru de vedere al CEIOPS, uh, noi suntem bucuroși de evoluția care are loc. Acestea sunt pașii care trebuie făcuți în domeniul supravegherii europene importantă uh, este um, restabilirea stabilității financiare. Credem de asemenea că fondurile de pensii uh, necesită stabilitate financiară. Stabilitatea financiară nu este doar o problemă care ține de domeniul bancar, de asemenea, mai credem că există o serie de factori uh, deosebit de importanți Uh, de exemplu, este nevoie de o legătură potrivită între supravegherea la nivel macro și micro. Este nevoie de ambele tipuri de supraveghere. Criza ne-a arătat cât se poate declara acest lucru. Este nevoie de, de o legătură potrivită între cele două, pentru că sunt la fel de importante și informațiile ar trebui să uh, curgă la fel de bine de la nivelul macro la nivelul micro și invers. De asemenea, suntem pentru o uh, un registru de reguli europene singular, este foarte important să avem un singur registru de reguli la nivel european care să impună anumite standarde obligatorii. De asemenea, acest registru de reguli trebuie să conțină um, recomandări din partea autorităților și la sfârșitul zilei Um, ar trebui să ne ofere și anumite explicații. Deci uh, este loc pentru um, explicații tehnice, dar și uh, pentru recomandări din partea autorităților. De asemenea, îmi dorim foarte mult ca în final acest proces și aceste statutare um, să ofere um, puterea de răspundere mare și, uh, de asemenea, independență. Pentru că trebuie să avem această autonomie dacă dorim să se desfășoare un proces uh, corespunzător și dacă dorim ca supraveghetorii să își poată oferi expertiza, să lucreze împreună pentru îmbunătățirea sistemului. În acest sens este nevoie și de uh, responsabilitate completă. Apoi, un mesaj uh, puternic din partea comisiei noastre uh, este faptul că expertiva, expertiza sectorială este esențială. Uh, nu uh, putem spune că o anumită expertivă se potrivește uh, în general, trebuie să se țină cont de riscurile specifice și de asemenea ideea de a avea trei comisii uh, este modul corect de a proceda pe viitor. Cred de asemenea că atunci când vorbim despre această autoritate europeană de supraveghere, ar trebui să evităm termenul de prea mare pentru a mai putea fi gestionat. Pentru că dacă este să ținem cont de toate punctele uh, pe care le avem de uh, gestionat, pensii, domeniul bancar, nu uitați, pensiile este, uh, reprezintă un uh, domeniu foarte important, de asemenea asigurările. Trebuie trasate anumite priorități, iar în final, dacă este să stabilim priorități bazate doar pornind de la sectorul bancar ca fiind cel mai important punct de pe ordinea de zi, um, după cum spuneam, în final, um, asigurările și pensiile ajung într-un cont de umbră și nu merită să se întâmple așa. De aceea, expertiza sectorială este foarte importantă și ar trebui să evităm o, um, un tip de acțiune de genul um, instituție prea mare pentru a mai putea fi gestionată. Să trecem mai departe la programul de lucru pentru 2010. Vom avea aceleași tranzacții um, modul nostru de acțiune uh, obișnuit și, de asemenea, uh, modul de acțiune al noilor autorități. Uh, vom continua programul de solvabilitate, nu am ajuns încă la finalul acestuia. I-am oferit comisiei uh, informații referitoare la nivelul 2 de măsuri uh, luate și apoi va avea loc un al treilea val de consultări, însă credem că vom continua să colaborăm pentru a putea furniza uh, observații utile utile comisiei și pentru a le putea continua munca în același fel. Vă rog să mă credeți că CEOPS este gata să ofere recomandări și sfaturi um, în ceea ce privește activitățile tehnice uh, tuturor actorilor politici care doresc acest lucru. De asemenea, foarte important, în anul 2010 este QIS 5. Acesta este Ultimul uh, exercițiu care are impact asupra uh, Solvency 2 va, se va desfășura în anul 2010. De asemenea, vom continua activitățile noastre legate de domeniul pensiilor. Lucrurile vor depinde de deciziile care se vor lua la nivel politic. De asemenea, vom fi gata să aprofundăm activitatea noastră în domeniul pensiilor și în ceea ce privește protecția consumatorilor, vom avea un grup de lucru în acest domeniu și vom analiza diferitele situații în diferitele țări cu referire la uh, protecția consumatorilor și modul în care sunt soluționate uh, cererile și plângerile acestora. Uh, de asemenea, este Aceste pensii sunt foarte importante pentru noi, reprezintă o prioritate, pentru că dacă dorim să implementăm programul Solvency 2 într-un mod corect, atunci nu vorbim doar despre o, o problemă a asiguratorilor, ci și a supraveghetorilor și cred că cei ops um, trebuie să joace un rol activ în încercarea de a implementa asigurările și problemele din acest domeniu într-un mod convergent. Vom încerca să um, oferim ajutor constructiv din partea cei 8 tuturor membrilor. În fine, stabilitatea financiară, uh, vom continua pe același drum activitatea noastră, vom analiza în continuare piața pentru a vedea de unde provin tensiunile, de unde provin problemele și vom furniza informații nivelului politic și în cursul anului 2010. Cam aceasta am vrut să vă transmit. Sigur, sper că îmi veți adresa întrebări, că veți face observații și vă rog, faceți acest lucru. Mulțumesc! Uh, Dacă nu are nimeni ceva împotrivă, aș dori să dau cuvântul domnului Peter Skinner. El a fost raportor pentru Solvency Solvabilitate 2 și are dreptul să pună primele întrebări. Cred că e corect așa. Și apoi, următorul pe lista mea, Pervanș Beres. Mulțumesc, ne întoarcem uh, între prieteni și la stilul vechi de a proceda. Mulțumesc domnului Gabriel Bernardino pentru prezentarea sa inițială. Aș dori să îl uh, felicit. Uh, într-adevăr, munca care îl așteaptă nu e ușoară și am impresia însă din stilul dumneavoastră pragmatic că vă veți ridica la Uh, înălțime așteptărilor și veți uh, îndeplini așteptările noastre în legătură cu Comitetul European al Inspectorilor de Asigurări și Pensii Ocupaționale, care va fi autoritatea supremă în acest domeniu, sper eu uh, trecem de la nivelul 1, de la abordarea bazată pe principii. Noi însă trebuie să trecem la altă fază, însă trebuie să recunoaștem că nu e ușor. Ați uh, adunat 20 de mii de informații, după cum ne-ați spus. Și cred că e o muncă sisifică, munca dumneavoastră nu va fi ușoară și și personalul dumneavoastră este foarte eh, calificat. Însă știm că încă mai persistă probleme. Uh, se mai fac critici, critici care sunt ridicate în legătură cu lipsa de consecvență, la care făceați uh, aluzie, Gabriel respectiv faptul că Solvency 2 se bazează pe risc. Dar să vedem ce se întâmplă cu aspectele economice noi am avut uh, ambiții politice și economice atunci când am redactat uh, Solvabilitatea 2. Sunteți de acord cu noi că, având în vedere criza financiară și cadrul respectiv, uh, cadrul financiar, trebuie să acționăm rapid. Ori spuneți că nu e așa, vă văd că dați din cap, nu sunteți de acord cu mine. Avem câteva exemple foarte concludente. În ce privește riscul operațional, pragul a trecut de la 30 la 60% uh, în conformitate cu uh, sugestia CEIAPO. Dumneavoastră considerați că astfel de exemple înseamnă că am ajuns să reconfigurăm textul nivelul 1 astfel încât să-l transformăm radical. E foarte important să înțelegem acest principiu din capul locului. Criza financiară și aici ajung la întrebarea cu numărul 2. Faptul că trebuie să avem o abordare consecventă uh, în care să intervină toate elementele serviciilor financiare, inclusiv sistemul uh, bancar. Asta înseamnă că asigurarea trebuie trecută pe locul 2 sau, din contră, așa cum cred eu, că asigurarea trebuie să fie considerată pe același nivel cu celelalte segmente din, din sectorul financiar. Considerați că am uh, exagerat în ultimul timp și că uh, trebuie să avem un uh, răspuns consecvent în ce privește fondurile izolate. Am convenit că ele vor fi integrate în nivelul 1. E o chestiune foarte complicată mai ales pentru acele țări și pentru companiile de asigurări care încearcă să uh, comercializeze cu alte valori decât uh, uh, activele. Problema pasivelor, care este părerea dumneavoastră pe această temă. Eu încerc împreună cu colegii mei să găsim o soluție. Și doar câteva chestiuni minore ne întrebați dacă suntem prea, e vorba de chestiuni prea complicate de reglementat, uh, pentru că sunt prea importante, v-ați gândit și la cele prea mărunte, prea nesemnificative. Uh, ce facem cu aceste aspecte? vom uh, avea o abordare coerentă și două aspecte. Mă bucur de faptul că vă ocupați de protecția consumatorului. Mi-aș fi dorit să avem un organism de protecție a consumatorului, pentru că viața noastră ar fi uh, mai ușurată dacă ar exista. Și apoi, în ce privește echivalența, ar trebui să ne dați o privire de ansamblu asupra echivalenței. Poate ați putea să ne dați câteva sugestii în legătură cu echivalențele, având în vedere că Statele Unite au vorbit despre un, crearea unui uh, birou uh, federal de uh, asigurări și mă întrebam dacă și noi am putea face același lucru. Mulțumesc foarte mult, Peter, pentru aceste întrebări foarte interesante, foarte importante o să încerc să vă prezint uh, poziția CEIAPO cu privire la prima întrebare uh, consecvența cu nivelul 1 și sugestiile pe care le-am făcut. Am spus că recunoaștem că în anumite domenii textul uh, nivelul 1, solvabilitatea 2, nivelul 1, poate fi interpretat. Însă e pur și simplu logic și de aceea avem aceste instituții difere, diferite, care au politici diferite și care încearcă să ajungă la un echilibru. Însă aș dori să vă asigur că în toate chestiunile uh, la care Comisia ne avertizează că ne-am îndepărtat de nivelul 1, uh, încercăm în al doilea rând să recitim textul, să avem un alt punct de vedere și în anumite privințe recunoaștem că am greșit. De exemplu, în ce privește riscul operațional. Da, aceast, acest prag la care te refereai după dezbateri în cadrul grupurilor de lucru, am, renunț, am uh, hotărât să renunțăm și în uh, textul final Uh, vedeți că uh, am menținut nivelul din uh, textul de la nivelul 1. Și de aceea aceste reevaluări sunt foarte importante. Dar există domenii în care considerăm că interpretările posibile sunt binevenite și într-un mod foarte transparent în grupurile noastre de experți am inclus punctele noastre de vedere în textul pe care l-am transmis Comisiei, pentru că știm că uh, aceste probleme vor face parte obiectul dezbaterilor la Parlament sau la Consiliu și în perspectiva acestor dezbateri trebuie să ținem cont de toate aceste interpretări politice, tocmai pentru ca nivelul politic să aleagă textul potrivit uh, în final cu privire la nivelul doi. Dar am făcut eforturi imense tocmai în încercarea noastră de a ține cont de toate aceste aspecte. Cu privire la criza financiară și efectele acestei crize crize financiare. Sigur, cred că solvabilitatea 2 e o măsură necesară în această abordare bazată pe riscuri. N-are nimic de a face cu sistemul în vigoare în curent, în care nu putem să facem comparații între diversele țări, pentru că abordările sunt totuși foarte diferite. Deci, considerăm încă că trebuie să îmbunătățim uh, gestiunea riscului, astfel încât, în final, să ajungem la o securizare a activității de asigurare în Europa. Însă, în același timp, nu cred că ar trebui să eschivăm uh, tot ce s-a întâmplat în timpul crizei și dacă avem un sistem bazat pe risc, haideți să ne uităm la riscurile de piață. Nu putem să, uh, ne, să, să fim orbi și să nu vedem ce se întâmplă cu aceste riscuri bazate pe piață. Să vedem uh, tot ce s-a întâmplat în legăturile între tipurile de instrumente. Noi, organele de supraveghere, nu cred că trebuie să uh, avem politica struțului dacă noi nu am încerca să analizăm toate aceste probleme și să venim cu o poziție avizată, ați fi îndreptățit să ne criticați. Noi încercăm să obținem cât mai mare, o cât mai mare transparență. În 2 noiembrie am publicat acest document cu privire la corelări și la calibrări și în acest document am încercat să includem toate amănuntele pe care le-am primit și toate dovezile care ne-au fost transmise. Ceea și nu se spune că supraveghetorii, adică organismele de supraveghere au soluția finală în lume cu privire la riscuri. Nu, e vorba doar de interpretarea noastră bazată pe dovezile și pe elementele pe care le-am colectat până acum. Și de altfel, suntem gata să avem dezbateri, suntem foarte deschiși față de toate părțile implicate, pentru că dacă se dovedește că uh, există poziții diferite cu privire la tipurile de risc, suntem dis- puși să discutăm, suntem foarte deschiși. Deci nu e finalul unui proces, ci e începutul unui proces. Însă sigur că nu putem să evităm, să nu ținem cont de ce s-a întâmplat pe piețe, criza de pe piețe și trebuie să o abordăm. Cu privire la fondurile izolate, E într-adevăr o chestiune foarte importantă, mai ales legată de protecția consumatorului. Am încercat să rezolvăm problema, avem un nou document cu privire la instrumentele, la, la fondurile izolate și consecințele acestei izolări le poate avea uh, cu privire la solvabilitate 2. Noi am încercat să avem o abordare adecvată, avem diverse opțiuni în acest domeniu și cred că toate sunt uh, potrivite cu privire la principiul proporționalității, poate că vă amintiți, E o problemă care pe mine mă fascinează, mă preocupă. Eu uh, am făcut parte din președinția portugheză și am participat la dezbaterile de la Consiliu cu privire la solvabilitate 2. Îmi amintesc că principiul proporționalității era una dintre prioritățile cu numărul unu pe lista mea de priorități și aș dori să vă asigur că a rămas acolo. Co- cred că putem să punem în aplicare solvabilitatea 2 în mod proporțional nu dumneavoastră trebuie să uh, definiți două sisteme uh, solvabilitate 2 pentru două tipuri de sisteme, pentru companiile mari și companiile mici. Nu, nu cred că e corect, mai ales față de întreprinderile mici, față de consumatori. Cred că, iată, avem posibilitatea de a pune în aplicare solvabilitatea 2 în diversele tipuri de întreprinderi și oferim consiliere și dăm foarte multe exemple în legătură cu felul în care principiul proporționalității poate fi aplicat. În prevederile tehnice vorbim foarte mult despre simplificare. Simplificarea pentru uh, cerințele de capital, dezvăluirea, raportarea. Și avem foarte multe exemple legate de proporționalitate și e un domeniu în care după punerea în aplicare vom continua să cooperăm. Pentru că, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să avem elemente pentru noua arhitectură a autorităților de supraveghere. Vom ține cont de cele mai bune practici pentru a vedea cum putem pune în aplicare anumite domenii ale Solvenții 2 în ce privește proporționalitatea. Drepturile consumatorilor. Peter, sunt de acord cu tine, e mare păcat și e unul dintre domenii în care la nivel european nu am reușit să obținem rezultatele scontate în domeniul uh, solvabilității și aceasta pentru că nu avem un grup de experți în domeniul consumatorilor care să intervină, care să uh, facă, să ia poziție pe acest uh, domeniu. La CEIAPO avem reprezentanța ai consumatorilor, avem un grup de experți uh, au, uh, ne bucurăm de contribuția lor, uh, produc avize foarte informate, au și o poziție foarte uh, bună, foarte fermă, dar dacă ne uităm la documentele consultative, chiar și de la CEIAPO, dar și de la Comisie, nu cred că facem suficient, nu avem contribuții suficiente din partea consumatorilor. Și e un domeniu pe care cred că putem să-l îmbunătățim la nivel european. Ultimul punct cu privire la echivalențe. Așa cum spuneam, vom publica un document cu privire la echivalență, criteriile pentru a obține această echivalență și sperăm că vom avea, vom obține un document uh, sănătos, solid, pentru a începe procesul de consiliere a Comisiei cu privire la echivalență. Sigur că e o chestiune foarte complicată, după cum știți, însă o abordăm din punct de vedere tehnic, mai ales în ceea ce privește criteriile. E singura abordare posibilă, din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Un uh, răspuns pe îndelete, dar și întrebările au fost pe măsură. Vom uh, trece la un alt set de întrebări per vanș. Mulțumesc, doamnă președinte! Domnule președinte, vă felicit pentru alegerea dumneavoastră, cu atât cu cât sunteți un expert în domeniu și sunt convinsă că noua dumneavoastră abordare va fi utilă. I-ați spus lui Peter Skinner că atunci când comisia vă spune că interpretarea dumneavoastră a documentului de la nivelul 1 um, nu este uh, cea a comisiei, încercați să vă rectificați poziția. Dar mie mi-ar fi plăcut să aud că, de fapt, dumneavoastră nu încercați să refaceți compromisul politic, compromisul politic la care s-a ajuns la nivelul 1. Vă rog să vă respectați foaia de parcurs cu strictețe. Eu acum aș vrea să pun uh, întrebări nu neapărat uh, domnului președinte al CEIAPO, ci mai ales uh, domnului Bernardino, care este, un, cum spuneam, un expert în domeniul solvabilitate 2. Ați vorbit despre perspectivele de viitor. Ce se va întâmpla dincolo de adoptarea directivei Solvabilitate 2? Cum vedeți dumneavoastră aplicarea? acestor texte. Când ne gândim la sistemele uh, garanțiilor uh, pe care companiile de asigurări și băncile trebuie să le aibă. O altă întrebare, și e un aspect pe care nu l-ați evocat, ce privește relansarea discuțiilor uh, în jurul directivei uh, IOPR ce ar trebui să facem în legătură cu aceasta în timpul actorului mandat. Apoi, despre grupul suport. Așteptăm uh, ca autoritățile de supraveghere uh, în uh, temeiul uh, raportului la rozier să fie înființate? Există vreo urgență în acest domeniu? Și, în sfârșit, ultima întrebare. În ce privește aceste fonduri de reținere, e clar că nu putem să impunem uh, nivelul asigurări, în domeniul asigurărilor aceleași um, niveluri ca pentru sectorul bancar, dar totuși ce putem face? Și apoi, în ce privește principiul proporționalității, cred că trebuie să fiți foarte vigilenți și să respectați ce s-a hotărât la nivelul 1 căci atunci când am dezbătut, am spus că trebuie să ne ocupăm nu numai de ce se întâmplă pe piețele uh, celor patru sau cinci principale puteri economice din Europa, ci să ne gândim și la acele mici companii de asigurări, cele care uh, funcționează uh, în um, companii pe sistem de um, cooperativă, pentru că noi am vrut să împiedicăm tocmai crearea acestor companii enorme care sunt mult prea mari pentru a putea fi gestionate. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Nu vă spun nimic nou dacă uh, um, afirm că aceste întrebări sunt deosebit de interesante și constituie adevărate provocări pentru mine. Doamnă Beres, în ce privește aceste defieri de la nivelul 1? Noi nu avem deloc intenția să nu respectăm ce s-a hotărât la nivelul 1. Este textul asupra căruia am căzut cu toții de acord și el trebuie aplicat într-un mod inteligent. Dar pentru anumite chestiuni este foarte greu, pentru că încă e nevoie de interpretări. Și noi nu vrem să interpretăm intențiile politice, e vorba despre aspecte tehnice care încă trebuie clarificate și, cum spuneam, interpretate, pentru că trebuie să analizăm consecințele tehnică, tehnice ale acelor prevederi. Dar noi încercăm să fim tot timpul transparenți și ne dorim să oferim consiliere și să lăsăm uh, la latitudinea oamenilor politici luarea deciziilor finale, dar cum spuneam, încercăm să le oferim cât mai multă consiliere cu putință. Apoi, în ce privește aceste scheme de garanții pentru companiile de asigurări, la nivel european, uh, reglementările încă nu sunt uh, um, ajunse la același nivel ca pe restul pieții internaționale sau chiar dacă e să comparăm sectorul asigurărilor cu sectorul bancar. Și s-a ajuns la concluzia că ar fi nevoie de o, o abordare pas cu pas pentru a upgrada aceste reglementări dar dacă analizăm pur și simplu ce se întâmplă în sectorul bancar, personal nu văd de ce ar trebui să fie lucrurile diferite în sectorul asigurărilor. De exemplu, dacă ne gândim la un produs precum um, asigurările de viață. E vorba de produse similare cu principii gen generale um, asemănătoare? Deci, încă o dată, consider că trebuie să căutăm soluția în sectorul bancar și să aplicăm aceleași rețete. Nu știu dacă va exista o schemă la nivel european sau dacă vom continua să păstrăm acele uh, sisteme, acele scheme uh, diferite de la o țară la alta. Este în continuare o chestiune sensibilă din punct de vedere politică, dar e clar că e nevoie de uh, un nivel de armonizare și de convergență între diferitele regimuri naționale în final. Dar, încă o dată, în funcție de produs, lucrurile pot fi foarte diferite. Apoi, pentru a răspunde la următoarea întrebare, și acum vă dau părerea mea uh, personală, pentru că mi-a cerut părerea personală. Este un domeniu în care noi, ca și europeni, ar trebui să avem niște discuții um, în profunzime. Ce, uh, ce vrem să facem în domeniul pensiilor? La ce rezultate vrem să ajungem? Știm foarte bine că sistemele naționale sunt foarte diferite, um, ceea ce ți se promite atunci când ești la pensie este iarăși foarte diferit în funcție de țara în care trăiești și fiecare are așteptările sale și, cum spuneam, trebuie să știm exact la ce rezultat final vrem să ajungem. Noi, la um, CEIAPO, nu putem decât să ne oferim ajutorul. Avem experiență în ce privește funcționarea diferitelor sisteme de pensii. Acum uh, uh, avem chiar o idee foarte bine pusă la punct în ce privește aceste diferențe. Căci una din dificultățile misiunii de supraveghetor este tocmai aceea, să înțelegi distințiile, diferențele dintre diferitele sisteme naționale. Și acum că avem această experiență, că am înțeles aceste uh, aspecte, putem să fim de ajutor. Dar toți factorii trebuie luat în calcul, uh, creșterea demografică, îmbătrânirea și așa mai departe. Există multe domenii în care putem să acționăm gândindu-ne la viitorul pensiilor. În ce privește uh, managementul riscului, în ce privește sistemele de guvernanță, toate aceste lucruri s-ar putea aplica la uh, sistemul pensiilor. În unele țări acest lucru se face deja, deci cred că am putea să îmbunătățim regimul pensiilor. În ce privește grupul suport, pe viitor va trebui să examinăm din nou această chestiune. Personal, cred că cu cât timpul trece, cu atât se obține mai multă coerență în sistem, mai multă convergență va fi un subiect mai ușor de discutat în viitorul apropiat, cel puțin așa sper. Nu putem doar să credem că organismele de supraveghere vor fi armonizate doar așa uh, uh, printr-un click cu mouse-ul de la calculator, dar nu așa se întâmplă în realitate, nu e chiar atât de simplu. Eu lucrez uh, în uh, institute de sub, în instituții de supraveghere de foarte mulți ani și știu cât este de greu să faci ca organisme naționale să ajungă la un moment dat să discute între ele să, să aibă încredere reciprocă în ceea ce fac. Și chiar și în ce privește grupul suport, lucrurile nu vor fi uh, cu mult diferite. Apoi, despre proporționalitate. Chiar și în domeniul supravegherii, proporționalitatea este un principiu de bază. Unul, una din cheile succesului uh, directivei Solvabilitate 2 va fi tocmai procesul de supraveghere. Trecutul ne învață că chiar și atunci când există o directivă care ar trebui să se aplice la fel peste tot în Europa, implementarea efectivă este cea mai importantă, nu ceea ce scrie pe hârtie când se publică directiva. Și cred că la nivelul CEIAPO suntem pe calea cea bună pentru a avea un sistem cu adevărat european, un sistem de supraveghere întru totul european pentru piețele uh, financiare, pentru sistemul financiar și cred că principiul proporționalității trebuie să se aplice și în ce privește supravegherea. Și deja am furnizat multe elemente de explicație în documentele pe care le-am trimis la comisie. Apoi, în ce privește consultările, datorită directivei solvabilitate 2 vom ajunge la o consolidare eficientă și pe termen lung eu sper că nu, eu sper că va mai rămâne loc pe piață pentru noi actori, pentru noi companii, pentru uh, uh, companii care au un comportament oarecum uh, diferit. Și implementarea va trebui să se adapteze realităților din fiecare piață națională și dacă va fi nevoie de modificări, de adaptări, așa să facem, să, să nu fim rigizi. Și cred că uh, peste câțiva ani uh, uh, cei vizați vor accepta toate aceste idei cu mai puține ezitări. Președinta, mulțumesc. Acum Udo are cuvântul. Mulțumesc. Am două întrebări, Benandino. Acestea se referă în parte dacă nu există traducere, pot să vorbesc în engleză? Există? Am două întrebări care au fost abordate parțial, dar parțial nu, așa încât aș vrea totuși să le adresez. Discutăm aici despre asigurări, nu doar despre domeniul bancar, ci și despre cel al asigurărilor în contextul crizei financiare. Și le privim din perspectiva managementului riscurilor. Iar legislația noastră curentă trebuie să construiască un anumit nivel de siguranță și de asemenea să reușească să gestioneze riscurile din punctul dumneavoastră de vedere, există necesitatea unei compensări la nivel european, a unui echilibru la care să se ajungă, un regim de garantare al domeniului. Însă, multe zone ale industriei private privesc acest lucru cu un ochi critic, pentru că mulți actori economici spun că atâta timp cât eu sunt mai atent, mai precaut decât alți particina, participanți la piață, de ce să împărtășesc eu mâine sau poi mâine riscurile cu participanți la piață care um, au întreprinderi și tranzacții mult mai riscante decât ale noastre? Aceasta este o întrebare importantă pe drumul către o europeizare mai mare. De aceea, în calitate de experți, ce ar trebui să facem? Care sunt pașii rezonabili și care nu sunt rezonabili pe care ar trebui să-i facem? A doua întrebare. Vorbim nu doar la nivel de Europa, ci în toate părțile despre sisteme de alertă rapidă și despre instalarea acestora. La nivel global, la nivel macroeconomic, ar trebui să observăm unde apar riscurile cele mai mari. Pentru că în felul acesta putem să ne pregătim pentru a răspunde acestor riscuri uh, de la nivel macroeconomic le putem identifica rapid. Statele Unite merg pe o altă cale și anume ei spun că toți actorii uh, de pe piața privată economică trebuie să fie observați, deci companiile de asigurare, băncile, fondurile de investiții. Iar dacă produc riscuri prea mari, atunci uh, trebuie să se știe acest lucru. Haideți să vedem cum uh, vom proceda mai departe, odată ce vor fi construite aceste agenții economice. Cum vor uh, coopera ele cu organismul de gestionare a riscurilor la nivel european, astfel încât să prevenim riscurile majore mai devreme decât atunci când este prea târziu. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate sunt importante. Vreau să revin la prima întrebare și anume la schemele de garantare a asigurărilor. Știu că există și o perspectivă critică referitoare la aceste scheme de garantare a asigurărilor și uh, sunt conștient că există și anumite uh, dezavantaje care ar putea apărea. Însă, eu cred, mai ales în ceea ce privește asigurările de viață, că acestea sunt un element important în uh, sistemul global. Sectorul bancar, cel al asigurărilor, cel al investițiilor uh, sunt uh, competitive pe aceeași piață și intră în această relație de concurențialitate în ceea ce privește investițiile consumatorilor. De aceea eu cred că este foarte important să avem la un nivel uh, convergent de protecție pentru toți consumatorii acelea standarde. Fie că este vorba despre uh, bănci, fonduri de investiții sau asigurări de viață și investiții în acest domeniu. De aceea, cred că, în primul rând, este o chestiune referitoare la un tratament corespunzător și egal al tuturor tipurilor de consumatori și al acestui tip de produse. Pe de altă parte, uh, se pune și întrebarea referitoare la modul în care să se implementeze aceste uh, instrumente, aceste diferite elemente în schemele de garantare. Există domeniul de aplicare, există elementul de finanțare care poate fi utilizat și astfel pot dispărea anumite probleme și anumite dezavantaje. Îmi amintesc că în anumite țări, de exemplu, aveți uh, o parte din aceste scheme finanțate uh, în mod invers proporțional uh, cu riscul adus sistemului. Deci, cu cât este capitalizarea mai mare, cu atât contribuția va fi mai mică în comparație cu cei care prezintă o capitalizare mai mică. Deci, practic, totul se raportează la riscul pe care îl implică în sistem. Sigur, în multe țări uh, există anumite elemente care pot fi uh, prezentate pentru a ajunge la o soluție care să ofere un nivel corespunzător de convergență și de protecție a consumatorilor europeni. De asemenea, cred că este foarte important să lucrăm în această direcție, pentru că criza ne-a arătat cu adevărat acest lucru. În anumite, cărți, chiar, în anumite țări, chiar dacă piața a fost împotrivă, împotriva acestei direcții, atunci când criza um, a arătat cât este de important să existe aceste asigurări um, și piețele uh, s-au adaptat în această direcție. Deci cred că acesta este momentul potrivit pentru a proceda astfel. În ceea ce privește sistemele de alertă rapidă și în ceea ce privește nivelul macro și microeconomic, cred că pentru noi, de partea pensiilor și asigurărilor, acestea sunt elemente foarte importante. Dorim să implementăm acest element um, de nivel macroeconomic și acesta este un succes pe care l-am reportat în trecut. Două, trei observații în această direcție. În primul rând, cred că nu ar trebui să privim doar din perspectiva băncilor uh, stabilitatea financiară. Cred că asigurările și fondurile de pensii um, joacă un rol important în această direcție, pentru că trebuie să le privim ca instituții uh, de investiții și ele sunt cele mai mari la nivel de Europa. Uh, fondurile de pensii, companiile de asigurări, dacă acestea ar dispărea de pe piață, atunci s-ar ajunge la un colaps al acestora și stabilitatea financiară ar fi uh, zdruncinată. Așa încât vă rog să fiți atenți atunci când găsiți vreo soluție la nivel de supraveghere macroeconomică, vă rog să nu uitați că asigurările și pensiile joacă un rol important în ceea ce privește uh, supravegherea. De asemenea, aceasta este o chestiune uh, referitoare la modul de a privi echilibrul uh, adecvat. Organismul de gestionare a riscurilor, uh, anumite lipsuri de expertiză în domeniul asigurărilor, uh, toate aceste elemente trebuie luate în considerare. Persoane care lucrează în domeniul bancar, unde riscurile sunt foarte importante, um, pun accent pe acest lucru. Dar nu numai riscul financiar joacă un rol important, există și alte tipuri de risc, cum ar fi terorismul, cu tremurele și așa mai departe. Și ele joacă un rol important și ar putea influența stabilitatea financiară la nivel macroeconomic. De aceea este nevoie de o poziție mai echilibrată la acest nivel și de expertiză diferită. Încă un punct de vedere, ultimul uh, referitor uh, la uh, interacțiunea între nivelul macro și microeconomic. Supraveghetora de la nivel macroeconomic ar trebui să furnizeze informații organismului de gestionare a riscurilor referitor la expunerile și riscurile fondurilor de pensii. Știm foarte bine că ele joacă un rol important în ceea ce privește stabilitatea financiară, așa cum am mai spus, și aceasta va fi o îmbunătățire în ceea ce privește activele, pentru că în prezent noi nu avem nicio putere, noi nu putem noi nu avem o, dată de, o bază de date centralizată la nivel european în acest domeniu, pentru că legislațiile naționale evită realizarea acestui lucru. Deci anumite state membre nu ne pot transmite în prezent aceste informații. Practic, câștigul uh, pe care îl vom avea va fi îmbunătățirea în acest domeniu. Avem nevoie de această bază de date centralizată pentru a obține toate informațiile necesare organismului de gestionare a riscului pentru ca acestea să poată fi analizate. În al doilea rând, uh, nu multă lume vorbește despre acest lucru și anume informațiile pe care ar trebui să le furnizeze organismul care gestionează riscurile la rândul său, pentru că cred că este important să avem informații și referitoare la riscurile de la nivel macroeconomic. Deci ar trebui să fie un flux de informații din două direcții, nu cu sens unic. Vă mulțumesc! Um, Mulțumesc, bună președinte. Mm, mi-ar plăcea ca această sesiune de întrebări, uh, răspunsuri să fie mai lungă, pentru că e vorba de chestiuni foarte importante, dar mi se spune că trebuie să ne grăbim puțin. Silvi este următoarea. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să renunț la jumătate din întrebarea mea în urma solicitării dumneavoastră. Tocmai ați răspuns la întrebarea domnului Bulman cu privire la micro și la macro. Eu sunt raportor pentru textul cu privire la uh, comitetul în domeniul asigurărilor. Aș dori să ne, spunem, să ne spuneți elemente mai concrete în ce privește specialiștii în domeniul terorismului. Uh, se folosesc termeni foarte general și deci aș dori o precizare o altă întrebare cu privire la asumarea răspunderii față de independență. Care ar putea fi un echilibru între aceste două elemente? Pe toți ne atrage acest uh, caracter independent al acestor analize, însă independență nu înseamnă a fi undeva în spațiu. Uh, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, mulțumesc pentru schimbul acesta și aștept răspuns. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Cu privire la prima întrebare, vom încerca să venim cu propuneri concrete și suntem deschiși la dialogul cu dumneavoastră pe aceste teme. Vom avea mai multe ipoteze pe care vi le vom putea pune la dispoziție, inclusiv propuneri, precum cea de care vă vorbeam. Cu asumarea răspunderii și independență. Cred că textul pe care l-a publicat Comisia are un echilibru bun între aceste două elemente. Sigur că, în final, cred că independența e foarte importantă, așa cum spuneați și dumneavoastră, însă nu ar trebui să avem o autoritate europeană de supraveghere care să aibă mai puțină independență decât membrii săi și uh, statutul pe care membrii săi uh, îl au în diversele state membre. Uh, Sigur că în statele membre autoritățile de supraveghere pot fi trase la răspundere de guvern, de parlamente și cred că e bine să avem această practică în continuare, pentru că avem foarte multe elemente pozitive uh, în acest sens. De exemplu, raportarea, rapoartele în legătură cu activitățile lor, cu rezultatele obținute, faptul că președintele trebuie să fie validat uh, prin votul Parlamentului. Toate aceste elemente cred că uh, consolidează asumarea răspunderii. Dar uh, tot pe latura independenței, cred că ar trebui să examinăm propunerile. Știu că la Consiliu au loc dezbateri pe această temă și cred că ar fi bine să încercăm să găsim un echilibru între competențele Comisiei și competențele acestui organism, modul în care se iau decizii în acest organism, comitet de supraveghere, de exemplu, în normele tehnice obligatorii, de exemplu, considerăm că ar trebui să avem un echilibru de calitate tocmai pentru a evita că aspectele tehnice, prin natura lor, să permită Comisiei să eludeze aceste elemente și să schimbe uh, consilierii tehnici. Deci cred că ar trebui să analizăm încă o dată textul, să-l revizuim și să obținem un echilibru mai, uh, mai potrivit. Dar vom veni și cu propuneri concrete, tocmai pentru a încerca să identificăm un astfel de echilibru. Președinta? Mulțumesc, Catherine. Mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc, uh, stimate domn. Am două întrebări foarte rapide. Prima dintre ele cu privire la solvabilitate 2 și chestiunea legată de primele de lichiditate. Ați putea să vă referiți la ele pentru că impactul lor ar putea fi o reducere cu 20% uh, care nu este bună nici pentru consumator și nici pentru industrie și apoi, în legătură cu chestiunea protecției consumatorului, vor, vorbeați despre lacunele la nivel european în ce privește protecția consumatorului. Cum putem să le, să le acoperim? Care este viziunea dumneavoastră? Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră și eu voi răspunde pe scurt. Prima de lichiditate, sigur, e o chestiune foarte delicată. E un subiect care este acum pe tapet și trebuie să recunosc că Această chestiune a fost uh, adusă în discuție într-o fază ulterioară, chiar după ce am trimis avizul înspre consultare. E o chestiune pe care am discutat-o deja cu părțile implicate, tocmai pentru a obține un prim aviz pentru comisie în documentele pe care urmează să le trans transmitem comisiei în această săptămână, pozițiile cu privire la chestiunea tehnică diferă dacă ar trebui să adăugăm o primă de lichiditate, dar e o chestiune foarte complexă, foarte tehnică. Însă, aș dori să vă asigur că organismul nostru e gata să discute cu dumneavoastră acest lucru. Vom pune mâna uh, la, vom pune umărul la treabă, vom discuta cu părțile implicate, vom avea o task force mandatată tocmai pe acest subiect și ne gândeam tocmai la această primă de lichiditate, la această idee, uh, pe lângă rata lipsită de risc, vom discuta cu părțile implicate, cu Comisia și să găsim o decizie finală, un comun acord. Sper să găsim uh, decizia cea bună pentru a rezolva această chestiune. Sigur că, spuneam, e o chestiune foarte complicată pentru că e unul dintre aspectele tehnice care devine și politic datorită implicațiilor, uh, sumelor imense implicate în prevederile tehnice. Și noi, în calitate de organisme de supraveghere, ne vom da avizul în legătură cu cum putem integra acest element în sistem, însă până la urmă tot uh, politică va fi decizia. Noi vom veni cu expertiza noastră și uh, sperăm într-un spirit cât mai transparent să se discute această temă. În luna următoare uh, procesul va fi în curs de derulare, deci nu ne aflăm la finalul lui. Referitor la protecția consumatorului, chipzuiam puțin în legătură cu contribuțiile din partea consumatorilor, pentru că nu avem un echilibru, deci nu avem suficiente contribuții din partea consumatorilor. Știm că Comisia are proiecte, știu că Comisia dorește să avea o abordare mai axată pe protecția consumatorului, și um, are grupuri de experți care, să, care încearcă să descurce ițele acestei chestiuni uh, complexe. Misiunea noastră și ce încercăm noi să facem acum e un aspect foarte important. E să analizăm situațiile extrem de diferite din Europa, pentru că în acest domeniu nu avem niciun fel de convergență abordăm acest subiect și încercăm să analizăm situația tocmai pentru a oferi consiliere pe viitor. Mm, viața mea e mai ușoară, mă spânzur tocmai cu uh, cordonul de la căști. Uh, domnul Bowles. Am doar o întrebare foarte scurtă care se referă la companiile de asigurare uh, mici și mijlocii. Săptămâna trecută am fost la niște conferințe la care um, au participat și mulți membri de conducere al, al acestor companii de asigurări mici și mijlocii. Și întrebarea mea este următoarea. De fapt, aș vrea să știu cum vă veți asigura dumneavoastră că aceste uh, prevederi exhaustive nu vor duce la o împovărare prea mare a acestor companii de asigurări mici și mijlocii, pentru că îngrijorarea din acest segment este foarte mare în ceea ce privește uh, lucrurile discutate. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Cred că răspunsul la ea este proporționalitatea. Și dacă este să priviți uh, recomandările care au fost făcute comisiei, aproape în fiecare document veți găsi uh, referiri și exemple referitoare la uh, modul în care trebuie să se aplice uh, proporțional și la cum se uh, exprimă proporționalitatea. Vă pot asigura că noi nu privim solvabilitate 2 doar din perspectiva marilor actori de pe piață și vom continua pe această direcție și în faza de implementare. După cum am spus, trebuie să avem exemple practice referitoare la modul de aplicare al proporționalității și împreună împreună cu actorii de pe piața privată, împreună cu asociațiile, lucrăm la acest lucru. Este un proces deschis, transparent și suntem uh, mulțumiți de el. Ola, yes, you, you waved at me. I thought I got the message. Domnul Ole Schmidt. Da, nu, de fapt nu vreau să pun neapărat o întrebare chiar avem nevoie de trei uh, organisme când de fapt am vrut să creăm numai unul singur? Și în ce privește disputele și soluționarea litigiilor, cum veți rezolva aceste litigi între organismele naționale? ar trebui, cred că, să schimbați mentalitățile. Chiar credeți că veți putea să schimbați cultura și să, să existe o cultură unică între Regatul Unit și Lituania, să spun așa? Da, mulțumesc mult pentru întrebări. La prima, de ce avem nevoie de trei autorități de supraveghere? Am încercat deja să dau argumente în prezentarea mea. Mai întâi, în ce privește specificitățile și experiența. Nu putem să ne așteptăm să existe oameni care să fie capabili să se gândească la toate riscurile potențiale de pe piața asigurărilor. Și despre interacțiunile posibile cu ceilalți factori economici. Riscurile din sectorul bancar, de exemplu cel legat de lichidități, care este cel mai mare, nu au nimic de a face cu riscurile din uh, sectorul asigurărilor. Uh, acest sector are propriile sale riscuri care au uh, propriilor impact asupra activităților economice. Da, evident că putem să creăm un singur organism cu um, persoane cu experiențe diferite, dar atunci vom ajunge la un organism care va fi mult prea greu de gestionat pentru că va fi mult prea mare și atunci încercăm să evităm asta și încercăm să ne dăm priorități. Și de fiecare dată uităm sectorul pensiilor pentru că dacă din totdeauna ne vom ocupa numai de um, bănci, ce se va întâmpla cu asigurările și cu pensiile? Apoi, eu cred că vom fi pregătiți pentru o fază de implementare. Totul depinde de calendar, dacă va fi respectat. Dar sunt convins că vom putea să facem totul uh, ca niște adevărați profesioniști. Apoi, îmi spuneți că culturile sunt diferite de la o țară la alta, bineînțeles. Deja crearea comisiilor comune a fost un prim pas înainte și crearea autorităților de supraveghere va fi un al doilea pas și tot așa. Da, mulțumesc, spune președinta. Nimeni altcineva nu a mai cerut cuvântul în afara mea. Majoritatea lucrurilor au fost spuse deja, dar aș vrea uh, oarecum să fac câteva observații suplimentare. Dacă tot uh, vrem neapărat să avem trei agenții uh, separate și înțeleg argumentele dumneavoastră și înțeleg de asemenea că asigurările riscă să fie oarecum lăsate deoparte din cauza faptului că ne ocupăm prea mult de bănci, deși uh, companiile de asigurări sunt principalii um, investitori de pe piață. Și atunci am avea multe de pierdut dacă totul, cum spuneam, toată atenția se concentrează numai asupra unui singur sector și dacă toate politicile sunt făcute pe măsura acestuia. Ce aveți de spus despre întărirea coordonării între agențiile sectoriale? Mie mi se pare că această coordonare ar trebui să aibă um, ar trebui să fie una din um, puterile, una dintre aceste trei agenții. Ar trebui să existe un uh, consiliu de administrație care să se ocupe de um, riscurile uh, sistemice. Când am fost la Washington săptămâna trecută cu Peter Skinner, am văzut cum funcționează lucrurile acolo, cum își fac ei supravegherea la nivel federal și ar trebui să avem și noi ceva similar datorită directivei Solvabilitate 2. Dacă o filială a unei companii de asigurări europene este arătată cu degetul de instanța de supraveghere americană, ar trebui și noi să putem să facem propria noastră evaluare asupra companiei mamă și asupra respectivei filiale. Deci am senzația că riscăm tot timpul să cădem în aceeași capcană. De aceea, încă o dată, insist asupra nevoii întăririi coordonării. Apoi, acele dobânzi uh, uh, risc free și uh, în ce privește um, obligațiunile și bonurile de trezorerie. E adevărat că în zona euro au existat anumite presiuni și denaturări ale concurenței, mai ales dacă ne gândim la situația care a existat în Franța și Germania și vreau să știu dacă dumneavoastră vă veți ocupa din nou de aceste chestiuni foarte precise. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, cred că aveți dreptate și că soluția se găsește în întărirea coordonării între diferitele agenții, diferitele organisme. Ce avem de făcut în această structură cu trei piloni este să procedăm pe viitor ca și așa cum am făcut până acum. Avem aceste trei comisii, fiecare aferentă unuia dintre cei trei piloni și dacă păstrăm această structură, ea ar trebui să funcționeze bine. Oare mai nevoie și de o nouă agenție undeva uh, uh, deasupra celorlalte? Nu, eu cred că ar fi mult prea mult. Dar o să avem um, o armonizare, o cooperare, o coordonare, toate aceste uh, cuvinte um, mi se par binevenite pentru a caracteriza relațiile de lucru dintre cele trei comisii. CEIAPO în documentele de consultare a făcut o listă de criterii pentru a se ști dacă un produs este uh, lipsit de riscuri sau nu și unele uh, bonuri de trezorerie și obligațiuni uh, au, s-au bucurat de uh, nota de triplu A și altele nu. Noi încercăm să facem o evaluare de la caz la caz. Ceea ce putem noi face este că ne pregătim să uh, ținem cont de aceste criterii pe care deja le-am stabilit, adică dacă toată lumea este de acord cu aceste criterii, și apoi să vedem cum putem să ajustăm lucrurile pentru a determina pentru fiecare produs în parte, dacă e vorba despre un produs fără riscuri sau nu. Și e foarte important ca aceste criterii de evaluare să fie armonizate la nivel european. Președinta, mulțumesc! Așa ajungem la sfârșitul schimbului nostru de opinii. Cred că a fost unul dintre una dintre multele ocazii în care veți fi cu noi și vă mulțumim încă o dată pentru prezență. No, no, we, we... Right. Um, we've got ourselves about a couple of minutes spare, so if you... Da. Avem câteva minute la dispoziție, așa încât uh, vă rog, dacă cumva plecați, vă rog să faceți acest lucru în liniște și haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 5, sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Nu? Îmi cer scuze, se pare că vom discuta despre altceva și anume cooperarea administrativă în domeniul, uh, în sectorul fiscal, în domeniul impozitării. Vă rog frumos cei care părăsesc sala să facă acest lucru în liniște, iar eu îl voi ruga pe raportor uh, să își înceapă prezentarea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia, încă înainte de terminarea perioade legislative, legislative trecute, a adoptat o serie de uh, propuneri legislative referitoare la uh, frauda fiscală și la evaziunea fiscală. Există o strategie clară în acest domeniu. În acest context uh, și propunerea de directivă trebuie privită um, și din perspectiva impozitării. Aș dori ca astăzi, uh, la acest prim schimb de opinii, să subliniez cât de important este acest act legislativ și aș dori să subliniez realizările principale referitoare la directiva care este um, valabilă în prezent. Ce este cel mai important în ceea ce privește această nouă directivă? Ea uh, încearcă să stabilească niște prevederi clare referitoare la combaterea evaziunii fiscale și al fraudei fiscale. Frauda fiscală duce la uh, Mm, efecte negative referitoare la uh, finanțele publice care ar putea fi uh, folosite în domenii precum sănătatea, educație și așa mai departe. De asemenea, egalitatea de uh, impozitare uh, este uh, depreciată, un principiu care se aplică tuturor cetățenilor. Și uh, frauda fiscală duce și la uh, denaturarea competitivității. Uh, Deficitele în majoritatea țărilor sunt foarte mari, de aceea frauda fiscală uh, înseamnă încă un regres uh, al finanțelor uh, publice. Efectele uh, fraudei fiscale sunt foarte mari. Pentru a le putea aprecia cum trebuie, trebuie să privim volumul fraudei fiscale la nivel de Uniune Europeană acesta se găsește la peste 200 de miliarde de euro pe an, conform anumitor experți în domeniul fiscalității, deci mai mult de 2% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Dacă este să comparăm aceste cifre cu uh, uh, volumul și dimensiunea programului de redresare economică um, pentru combaterea crizei economice, atunci trebuie să spunem că uh, banii investiți din în această direcție reprezintă doar 1% din produsul intern brut la nivel european. Deci, practic, frauda fiscală uh, este una uh, foarte mare. Domnul Covaci uh, prevede în raportul său ca statele să poată combate mai bine frauda fiscală colaborând mai bine. În felul acesta se dorește obținerea a două obiective și anume suveranitatea fiscală a fiecărui stat trebuie consolidată, uh, trebuie să se coopereze mai bine astfel încât să se eficientizeze sistemul de colectare a taxelor la nivel național. Pe de altă parte, uh, dacă este să uh, continuăm cu integrarea europeană, atunci avem nevoie urgentă de această directivă la toate nivelurile uh, europene, politic, administrativ, financiar și economic. Uh, pentru că o asemenea directivă și politica fiscală reprezintă obiectul construcției europene. Directiva aceasta este un prim pas în direcția dorită, iar colaborarea la nivel administrativ în acest uh, domeniu este o necesitate recunoscută de toată lumea. Directiva a fost mult prea puțin concretă până acum, de aceea a fost greu de implementat în practică. Există anumite state care, din principiu, au acceptat uh, principiul respectiv, însă când este vorba despre aplicarea lui, nu au mai fost în stare sau nu au mai fost atât de dispuse să facă acest lucru. De aceea vorbim acum despre noi instrumente care să fie dezvoltate în domeniul fiscalității, care să se asigure că integrarea piețelor va fi uh, acompaniată de o politică fiscală mai bună. De aceea, directiva prezentă reprezintă un pas calitativ și cantitativ pe calea cea bună. Există obligații noi uh, referitoare la calitate-cantitate uh, în domeniul fiscalității, uh, Uh, se va face și un al doilea pas în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale. Criza a arătat odată în plus cât de important este să avem piețe transparente. Și ceea ce se întâmplă într-o țară a arătat criza. Acest lucru are efecte cât se poate de directe asupra celor ce se întâmplă în alte țări. O altă constatare pe care o putem face astăzi este faptul că guvernele și cetățenii sunt uh, de acord în ceea ce privește evenimentele scandaloase care s-au întâmplat în ultimele luni. Există un uh, strigăt comun din motive etice, economice, uh, un strigăt care se aude și mai clar acum în contextul crizei și anume trebuie să facem tot ceea ce este posibil pentru a combate criza. Situația în sine este oricum dificilă, dar devine insuportabilă pentru că uh, autoritățile noastre financiare uh, nu reușesc să colecteze suficienți bani care ar trebui investiți în diverse direcții și sectoare ale statului. Vă rog să-mi permite să trecem prin această directivă. Capitolul 1 se referă la uh, domeniile uh, de aplicabilitate ale directivei. Se introduce o clauză generală care cuprinde toate uh, tipurile de impozite. Uh, deci, este vorba aici și de impozitele directe și de cele indirecte. Uh, Um, de exemplu, și contribuțiile obligatorii uh, sociale, TVA-ul, um, care până acum erau obiectul altor directive. Acesta reprezintă un progres clar uh, în ceea ce privește uh, directiva prezentă față de cea care um, a fost valabilă până acum, pentru că o aplicare bună a noii directive ar însemna un pas înainte. Această directivă reprezintă un semnal clar în direcția uh, colaborării autorităților din sectorul fiscalității, care este importantă pentru noi toți. Capitolul 2, aici este vorba despre schimbul automat de informații, de date. Între uh, organismele fiscale uh, din diferitele țări. Propunerea prevede ca să fie planificat uh, un schimb de informații automat. Acest lucru depășește chiar limita propunerii OCDE, OCED. În prezent uh, se uh, are loc un uh, schimb de informații numai la cerere. Acest subiect a fost uh, discutat cât se poate de controvers în cadrul Consiliului ECOFIN și cred că ar trebui să fim de acord cu toții cu acest salt calitativ cât se poate de clar pentru că, în fine, este vorba despre un schimb de informații pe orice cale și acest schimb de informații trebuie promovat. Um, de asemenea, trebuie descrise datele care trebuie schimbate. Capitolul 3, aici este vorba despre o regularizare mai puternică a autorităților uh, fiscale. Este vorba despre uh, analizele fiscale și anchetele fiscale la care ar trebui, în care ar putea să fie implicați și uh, angajați din uh, autoritățile din alte țări. În directiva prezentă nu este uh, specificat acest lucru. Noua directivă aduce un plus în acest uh, sens. Uh, practic uh, implicarea unor funcționari din alte state membre vor, uh, va fi dată, deci dacă autoritățile sunt de acord, uh, ei se vor putea implica. Ei trebuie să fie competenți pe domeniul respectiv și, sigur, acest lucru este valabil pentru toți funcționarii care vor fi implicați. De asemenea, se vorbește despre o transparență sporită și despre eliminarea secretului bancar, care este, de fapt, impedimentul cel mai mare pentru o colaborare mai intensă. Capitolul 4 4 al propunerii uh, specifică condițiile uh, referitoare la uh, prezentarea de informații în anumite condiții. Aceasta reprezintă o inovație a adusă de acest text legislativ, eu aș spune că este chiar uh, cireașa de pe tort. Informațiile trebuie uh, prezentate în mod deschis. Sigur, pot exista obiecții din partea anumitor țări, chiar au existat, uh, de aceea cred că uh, trebuie să transmitem un mesaj cât se poate de clar. Aș vrea să vă mai amintesc încă o dată că această directivă implementează aproape cuvânt cuvânt uh, ceea ce uh, este specificat în acordul OCDE. Aș vrea să vă amintesc încă o dată cât de mare a fost consensul internațional referitor la o colaborare mai bună în domeniul fiscalității. Aceasta este declarația um, șefilor de stat și de guvern al um, celor care s-au întrunit în cadrul G20. Aș vrea să vorbesc, uh, să, vă, să subliniez că mi se pare pozitiv faptul că a fost introdusă o clauză um, specială și anume să se ajungă la același grad de cooperare și cu țările terțe. Deci eh, se încearcă să se obțină o cooperare cât se poate de intensă cu toată lumea. Și acum ajung la încheiere. Părerea mea referitoare la propunerea Comisiei este următoarea. Cu siguranță trebuie să mai eh, analizăm eh, în profunzime această propunere. Voi propune anumite amendamente referitoare la directivă pentru a accentua anumite aspecte. Îi stau raportului din umbră la dispoziție și de asemenea tuturor colegilor pentru întrebări și uh, răspunsuri și vă rog uh, pe dumneavoastră să susțineți această propunere de directivă. În ceea ce privește uh, frauda fiscală și combaterea acesteia, uh, este nevoie de putere, de intervenție. De aceea este important să ne asigurăm că frauda fiscală va fi limitată. Aș spune că este foarte bine să susținem această propunere de directivă pentru că lucrează pe două direcții. Vor exista mai puține posibilități de a uh, face fraudă fiscală și, uh, de asemenea, um, stimulii în această direcție vor fi mai puțini. Cetățenii vor uh, înțelege că um, una dintre prioritățile noastre este combaterea fraudei fiscale. De asemenea, noi dorim să le oferim autorităților noastre instrumentele pentru a putea combate frauda fiscală. Vă mulțumesc! Aș dori să mulțumesc raportorului pentru introducere și, așa cum, cum spunea, în raportul meu din ultimul mandat am sprijinit acțiunile Comisiei în acest domeniu. Nu văd niciun raportor din umbră care să fi cerut cuvântul. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Deocamdată? Doamna Ghiori. Și dacă mai avem timp, atunci putem să dăm uh, cuvântul și reprezentantului Comisiei. Dacă domnul Raponi dorește să spună câteva cuvinte, doamna Ghiori. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori să fac câteva comentarii în calitate de raportor pentru buna guvernanță. Am citit propunerea comisiei și sunt întru totul de acord cu ce spunea doamna raportor. Avem cifre absolut alarmante în ce privește deficiturile bugetare și cred că a sosit momentul să consolidăm legislația uh, prezentă și să uh, aprofundăm cooperarea între autoritățile în domeniul uh, fiscal. Aș dori să fac câteva observații concrete cu privire la această propunere. Prima dintre ele e că eu cred că ar trebui să facem o diferență între tipurile de taxe uh, care sunt implicate de propunerea în curs și cred că regulamentul 55 9 din 97 este foarte bun în domeniul taxelor vamale, deci cred că avem suficiente reglementări legislative și cred că ar trebui să le excludem din propunerea actuală. A doua observație, în ce privește acest uh, schimb automat de informații și în ce domenii ar trebui să avem un astfel de schimb, Eu cred că ar trebui să facem o uh, diferență între diversele tipuri de venituri și cred că ar trebui să determinăm în această directivă pe fiecare domeniu un prag limită pentru care ar trebui să avem această, acest raport automat și acest schimb automat de informații. Și a treia observație pe care aș dori să o fac, când identificăm domeniul pentru acest schimb automat de informații, nu e vorba de o problemă tehnică, e vorba de o problemă de conținut. Și eu sunt pentru a nu lua o decizie în cadrul procedurii de comitologie, ci de a o reglementa în, prin prezenta directivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci uh, dau cuvântul reprezentantului comisiei și apoi din nou doamnei raportor, dacă dorește să facă câteva observații suplimentare. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, mi-am propus să subliniez faptul că această propunere se înscrie într-o strategie globală pe care Comisia a prezentat-o în luna mai 2006 că chiar dumneavoastră erați raportor pentru această comunicare a Comisiei, Comisia decisese să revizuiască radical toate instrumentele de cooperare administrativă în domeniul TVA-ului, a fiscalității directe, e vorba de propunerea pe care o discutăm acum, și o propunere cu privire la recuperarea creanțelor care este în curs de discutare la Parlament. De ce a făcut propunerea această propunere? Pentru că directiva actuală din 1977 este un, insuficient, insu, eh, un instrument insuficient, nefolosit de statele membre și e motivul pentru care am dorit să o consolidăm. Să vedem care sunt eh, principalele elemente de consolidare. Așa cum spunea doamna raportor, trebuie să organizăm cooperarea înainte de toate. Cooperarea între statele de membre nu este organizată la nivel comunitar, deci propunerea prevede, spre deosebire de ce se face în domeniul uh, TVA-ului și a accizelor, instituirea unor organe care să se ocupe de cooperare, centre și birouri de coordonare. Foarte important. Apoi, termene limită pentru schimburile la cerere. Deocamdată nu avem termene limită, deci schimburile de informații nu se fac în timp util și deci nu putem combate în mod eficient frauda și deci trebuie să avem termene limite foarte stricte pe care statele membre să le respecte introducerea unor formulare, a unor proceduri, a unor canaluri de schimb. Cred că e important ca statele membre să aibă aceleași formulare și același tip de canale, apoi consolidarea schimbului automat de informații. De ce am pus accentul pe acest schimb automat? Pentru că schimburile la cerere, cerere care reprezintă normele OCDE, normele minime, nu funcționează suficient. De ce? pur și simplu pentru că avem uh, diverse uh, etape, de exemplu, un stat membru trebuie să decidă solicitarea unei informații, statul membru solicitat trebuie să decidă dacă să răspundă sau nu, când să răspundă și deci când o informație ajunge, ajunge cu întârziere, dar uh, în cele mai multe cazuri nu avem schimb de informații. Uh, și e motivul pentru care considerăm că trebuie să folosim noile tehnologii care permit un schimb automat de informații de mai bună calitate pentru anumite informații. Procedura prevede comitologie pentru schimburile în domeniul impozitelor. La Consiliu această propunere a fost respinsă de statele membre. Nu mai poate fi acceptat principiul comitologiei în acest domeniu. Am extins sfera de aplicare uh, vizăm toate impozitele și toate taxele, cu excepția celor pentru care o directivă sau un regulament există. Clauza națiunii cele mai favorizate este un element nou la nivel comunitar, pur și simplu pentru că ne-am dat seama că anumite state membre acordau o mai bună cooperare unor state terțe și mai puțină față de celelalte state membre și de aceea am dorit să obligăm anumite state membre să aplice cel puțin o cooperare la fel de vastă decât cu cea cu uh, țările terțe. Apoi, eliminarea secretului bancar, cred că e un element minor față de celelalte elemente, dar totuși Comisia a propus prima această eliminare a secretului bancar. Iată ce conține această propunere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Doriți uh, să interveniți? Mă adresez doamnei raportor. Nu, mulțumesc, doamnă președinte. E o poveste care a fost tot rediscutată și sper ca cu timpul să venim cu o contribuție mai bună ulterior. Mulțumesc! Sper că vom reuși să avem o poziție fermă la Parlament. Calendarul este următorul. Cred că vom putea avea o prezentare a raportului din partea doamnei raportor în, una, în 7 decembrie și imediat după aceea sperăm să fie termenul de depunere a amendamentelor. 10 decembrie figurează pe documentul meu, pentru, deci termenul limite limită de depunere a amendamentelor. Și sperăm ca uh, subiectul să fie discutat la plenară în luna februarie, deci la prima plenară din februarie anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Putem, putem trece la punctul 5 pe care l-am sărit înainte. Ajungem la sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Raportorul este Udo Bulman. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna președintă, vă mulțumesc. Ne aflăm în faza consultărilor încă o dată am fost rugați uh, să realizăm un raport, deoarece Consiliul a modificat poziția, uh, punctul de vedere al Comisiei, iar uh, punctul de vedere, așa cum am, l-am reprezentat noi în raportul Rosati, s-a modificat. Noi am discutat de mai multe ori despre acest drept de deducere în cadrul Comisiei noastre. Um, tocmai în ceea ce privește aplicarea deducerii uh, asupra bunurilor mobile, uh, se poate um, introduce o oarecare um, acțiune, posibilitatea de a acționa liber. Um, directiva trebuie să fie una uh, de încredere pentru actorii economici trebuie să ofere o bază de uh, comparație la nivel european. Se pare că acest lucru până acum nu s-a întâmplat, așa încât raportul nostru se bazează pe ideea fundamentală ca fiecare modificare a unui uh, studiu de impact um, să fie analizată pentru a observa unde apar dezavantajele și care sunt punctele forte. Acesta este uh, esențialul discuției. În rest, uh, pornind de la propunerile formulate de comisie, nu cred că vor mai exista discuții controversate referitoare la votul care va exista mâine în cadrul comisiei. Um, vreau să mulțumesc, să vă mulțumesc, doamna președintă, pentru uh, colaborare, pentru că, într-adevăr, am putut să ne bazăm pe o uh, prelucrare foarte bună prin domnul Barbera de Rosa și de asemenea um, mă bucur că avem un raport de mici dimensiuni, însă uh, foarte important, care a putut fi promovat datorită angajamentului dumneavoastră și bunăvoinței dumneavoastră. Astfel am reușit să ajungem la o soluție uh, rezonabilă pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul Ferber. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi. Voi fi cât se poate de scurt, deși uh, tema este taxa pe valoare adăugată și de obicei uh, se vorbește mult pe această temă. Voi face câteva observații de fond. Uh, comisia a anunțat uh, o discuție mai exhaustivă pe această temă anul viitor, așa încât acum vorbim despre un aspect uh, mic în ceea ce privește TVA-ul cel mai dreptul la deducere, sper că la un moment dat vom avea ocazia să uh, discutăm mai mult pe această temă uh, și să ajungem la o abordare cât mai rezonabilă, pentru că uh, de asemenea, frauda fiscală uh, este foarte importantă. Vorbim și aici și despre frauda în ceea ce privește TVA-ul și acest tip de fraudă a devenit uh, între timp transfrontalier, depășește limitele statelor naționale. Uh, observ că um, Consiliul nu este în stare să vină cu o contribuție referitor la acest punct. Nu există o contribuție activă în această direcție, uh, ba chiar încearcă să uh, minimalizeze lucrurile. Noi nu am putut fi de acord cu o asemenea abordare și sunt convins că anul viitor vom avea ocazia, odată în plus, dacă Comisia uh, va respecta ceea ce și-a propus, să discutăm pe această temă. Sper ca și Consiliul, în propriul interes, să se implice um, spună în propriul interes pentru că încasările din TVA sunt importante, sigur, ele uh, ajung la statele membre și ele profită de ele. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Bulman pentru uh, modul în care a lucrat uh, foarte meticulos. El a uh, reușit să mai uh, integreze și amendamentele uh, care au fost aduse și în ceea ce privește grupul meu parlamentar, uh, noi am dat dovadă de bunăvoință. Um, și am încercat să uh, rezolvăm toate problemele, chiar și um, acționând asupra formulelor de detaliu. Sper ca mâine să putem obține o majoritate clară. Sper de asemenea ca Consiliul uh, să asculte mai mult Parlamentul atunci când vine vorba de chestiuni complicate precum uh, TVA-ul și deducerea acestuia. Mulțumesc tuturor pentru colaborare, pentru modul în care s-a implicat toată lumea. Sper că am tras un semnal de alarmă pe această direcție și de asemenea uh, trebuie subliniat că acesta este doar un mic pas înainte în această mare a TVA-ului uh, care ne preocupă de multă vreme. Thank you. Ola Smith. Mulțumesc, Ole Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu îi mulțumesc lui Udo Bullman. Tocmai am citit recent o carte despre arta compromisului. Nu știu dacă mesajul pe care trebuie să-l trimitem este pe, despre care a vorbit Udo Bulban este cel mai adecvat. E totuși vorba despre un raport uh, foarte dificil, foarte tehnic și dintotdeauna vor exista puncte de vedere diferite în statele membre. Nu știu dacă compromisul este soluția cea mai adecvată, cum spuneam. Cred că cel mai bine ar fi mai degrabă să clarificăm lucrurile. Vedeți cum s-a plimbat acest text între Comisie și Consiliul și până la urmă la Consiliu nu s-au adus toate clarificările necesare. Înțeleg și argumentele domnului Bulman. Cred că avem nevoie de mai multe discuții și să cerem mai multe uh, explicații. Așa am cerut și eu în propunerea mea de amendament. Până la urmă însă suntem de acord cu textul de compromis și cred că mâine, cu ocazia votului, va exista o mare majoritate pentru acest raport. Domnul Clut? Nu? A, nu. Hans-Peter Martin acum. Domnule Martin, ați cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că, având în vedere cuvintele foarte înțelepte spuse de cel care m-a precedat, nu mai are rost acum să iau cuvântul. Bine, spune doamna președintă. Au erau singurele persoane care ceruseră cuvântul. Mai doriți să spuneți ceva, domnule Bulman? Cred că în ceea ce privește um, reglementarea concretă, suntem cu toții de acord. Totul va decurge destul de rapid. Dar colegul Ferber are dreptate. Trebuie să fim implicați. Ne dorim să ajungem la un sistem uh, viabil la nivel european, ca să nu mai existe posibilități de fraudă și de evaziune și de escrocherie în ce privește TVA-ul. De aceea, cer tuturor părților implicate să participe la acest efort al Parlamentului, pentru că altfel nu vom reuși. Doamna președintă, da, mulțumesc. Astfel se încheie dezbaterea de la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Văd că nimeni de la comisie nu dorește să se exprime și, cum știți, vom vota mâine. Acum trecem la următorul punct, numărul 6, și anume raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2008. Raportorul este domnul Eduard Sicluna și îi dau cuvântul. Um, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să vă informez că am finalizat proiectul de raport pe care îl discutăm acum într-un termen foarte strâns, având în vedere alegerile de la mijlocul anului. Sigur că am uh, avut și o suprafunere, pentru că, având în vedere că raportul e publicat mai târziu, au avut loc anumite evoluții în cursul acestui an care nu puteau fi lăsate deoparte. Deci avem anumite suprapuneri în acest raport. Raportul acoperă evoluțiile pe care le cunoaștem cu toții fazele inițiale ale crizei financiare și ale recesiunii economice de după ea, cred că e important să subliniem faptul că PIB-ul în 2008 scădea deja, era foarte lent, uh, oricum uh, scădea mai puțin de față de propastia de anul ăsta, iar inflația creștea pe vară iar reacția Băncii Centrale Europene a fost să continue să ridice uh, rata dobânzii pentru a combate inflația. Și aceasta cu câteva luni înainte de declanșarea crizei, înainte ca criza să fie explodat, pentru a mă exprima plastic deficitele și datoria erau uh, relativ reduse, însă sigur că folosirea aceluiași cuvânte e necesară, deci au explodat după măsurile de stimulente fiscale uh, adoptate de către de relansare economică adoptată de țările europene. Având în vedere reacția Băncii Centrale Europene la criza financiară, cred că trebuie să spunem că această instituție a fost supusă la o presiune imensă, la fel ca și statele membre, însă noi considerăm că credibilitatea Băncii Centrale Europene a fost sporită. Uh, și, apropo, aș dori să subliniez că în ceea ce privește consultările pentru acest raport, în acest timp record, raportul a beneficiat de pe urma seminarului uh, cu privire la Banca Centrală Europeană organizat la Parlamentul European în urmă cu câteva luni. Și de asemenea am folosit și vizita deplasarea la această instituție care a fost foarte bine organizată. Raportorul s-a deplasat acolo, raportorul principal și președintele, vicele președintele s-a întâlnit cu mine și a organizat și reuniuni cu directorii generali a operațiunilor de piață și a supravegherii uh, fiscale și din alte domenii. Avizele nu se suprapun neapărat, uh, pozițiile sunt diferite, așa cum ne-o arată raportul, însă noi considerăm că aceste consultări care au, fost, uh, care au avut loc au fost uh, foarte folositoare. Acum, în ceea ce privește instituția, credibilitatea ei a fost consolidată datorită fapt în timpul acestei crize, datorită măsurilor și politicilor sale, raportul scoate în evidență faptul că prevederile financiare au fost pur și simplu neadecvate, ele au fost tot timpul revizuite în scădere, deci nu putem spune că avem previziuni clare și corecte pentru această uh, criză și această recesiune și raportul subliniază că și reducerea ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană nu a fost, uh, nu a avut efecte atât de puternice precum reducerea ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană. Raportul uh, menționează și cuvântul radical, nu eu l-am folosit, a fost uh, schimbat de către traducători în versiunea în limba engleză, dar e o, o greșeală pe care o putem corecta mai târziu. De asemenea, raportul remarcă că băncile comerciale nu au repercutat reducerea ratei dobânzii în anumite momente cheie, mai ales atunci când ratele au fost foarte scăzute și de asemenea că consumatorii nu au putut să tragă foloase cu adevărat de pe urma acestor reduceri succesive. De asemenea, lichiditatea nu a reușit să ajungă la sectorul industrial, Băncile am putea spune că au folosit lichiditatea pentru a-și consolida propria poziție, pentru a-și ameliora propria situație, dar pe ansamblu nu putem spune că industria a profitat de uh, aceste uh, facilități, în orice caz nu cât au intenționat băncile inițial. Pe de altă parte, cred că putem spune că, având în vedere strategiile de ieșire, exit strategies, raportorul subliniază că e chiar convins că Banca Centrală Europeană, din punctul de vedere al politicii bugetare, Banca Centrală Europeană e pregătită să treacă prin diverse faze, este foarte uh, performantă. Și de asemenea, notăm că și ratele dobânzii ar trebui să se schimbe, dar sigur că e la latitudinea băncii să o facă atunci când sosește momentul. Pe partea fiscală, Banca Centrală nu s-a descurcat la fel de bine în ce privește strategia de ieșire din criză. Se continuă acordarea acestor stimulente economice, dar, pe de altă parte, deficiturile și datoriile imense în anumite state membre nu sunt de bun augur. Deci avem aceste uh, inconsecvențe, avem o presiune dublă în două direcții diferite. Deci, uh, având în vedere pactul de stabilitate, se exercită presiune pentru a se respecta uh, criteriile de convergență, dar pe de altă parte, ne, uh, noi considerăm că nu la orizont nu, la orizont nu se profilează o relansare economică durabilă. În ceea ce privește zona euro, avem o anumită diversitate. Unele state membre sunt într-o poziție mai favorabilă uh, din punctul de vedere al costurilor muncii, deficitelor și datoriilor decât alte state membre unde sunt probleme mai grave. Pentru unele state membre, zona euro este mai mult o umbrelă de protecție decât o convingere că trebuie să aplice uh, o disciplină economică mai strictă. În ceea ce privește dialogul, raportul scoate în evidență și sprijină dialogul monetar între Parlament și Banca Centrală Europeană, pentru că e vorba de un mecanism de controlare, controlare a activității Băncii Centrale Europene. Ne bucurăm de acest lucru. Iar în ce privește independența Băncii Centrale Europene, pe care o susținem și pe care dorim să o reconfirmăm, când Parlamentul este consultat uh, în anumite numiri, considerăm că acest proces de consultare poate fi consolidat sau poate avea Uh, tot sensul dacă Parlamentul ar avea un cuvânt mai greu de spus în confirmarea acestor numiri, care deocamdată sunt uh, uh, validate, sunt confirmate de către Consiliu. În ceea ce privește comitetul privind riscul sistemic de care s-a vorbit în această dupămasă, observăm că Banca Centrală Europeană, ca și alți observatori, subliniază că nu suntem siguri și că nu înțelegem exact în ce constă acest risc uh, sistemic. Trebuie să avem o activitate de cercetare mai aprofundată, să vedem în ce constă acest risc uh, sistemic, dacă dorim să îl combatem și să îl stabilim ca o țintă pentru noi, ca o prioritate. În fine, Raportul confirmă și observă faptul că zona euro și rolul euro au fost consolidate pe scena internațională și în activitatea Parlamentului European prin dialogul desfășurat și prin schimburile cu Banca Centrală Europeană sprijin acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Belț dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului. Cred că raportul său este cât se poate de echilibrat. De asemenea, nu observ um, să fie necesare uh, prea multe modificări, doar câteva puncte despre care ar trebui să discutăm. O observație referitoare la punctul 2. Îl felicit pe raportor uh, referitor la perspectiva prezentată. Între timp, uh, tratatul de la Lisabona a fost ratificat. Cred că aceasta va deveni o temă pentru următorul raport anual al BCE. În ceea ce privește punctul 6, aș sugera ca în loc de many commercial banks, multe bănci comerciale, să se spună a number of commercial banks, un număr de bănci comerciale. În ceea ce privește punctul 7, acesta este un punct uh, despre care se poate vorbi uh, foarte mult. Sunt de părere că reducerea ratei domânzilor prin uh, Banca Centrală Europeană um, s-a desfășurat uh, bine la modul general, în concordanță cu celelalte bănci uh, centrale de la nivel mondial. Dacă um, este un punct care poate fi criticat, uh, acest lucru este dubitabil. O observație referitoare la punctul 8, asemănătoare cu cea de la punctul 6, aici, în loc de buy banks, aș spune, by some banks, de câteva bănci, deci uh, aș introduce o anumită limitare. La punctul 9, din punctul meu de vedere, ar trebui menționat că nu complexitatea în creștere a instrumentelor financiare au crescut riscul uh, financiar sistemic, ci că acesta este unul dintre uh, riscurile uh, care au dus la criză. Pentru că și transparența și supravegherea ar fi trebuit să crească uh, în același rit cu complexitatea și în, acela, în acest fel uh, riscul ar fi rămas sub control. Referitor la punctul 13, din punctul meu de vedere, ar trebui să avem o abordare ceva mai diferențiată. Pe de o parte, ar trebui să um, continuăm programele uh, inițiate, așa cum se prevede și aici, pentru că nu putem uh, prezenta suficiente rezultate până acum. Pe de altă parte, însă, înainte de a obține rezultatele programelor în desfășurare, Uh, nu ar trebui să inițiem alte programe. Acest lucru corespunde și uh, perspectivei Ministrului Finanțelor. Uh, referitor la punctul 15, aici aș mai introduce un lucru și anume, după ultima propoziție, um, și anume evitarea de a desfășura asemenea reforme periclitează uh, îmbunătățirea lucrurilor în această direcție și de asemenea că uh, și Uh, prejudiciază situația valutei noastre uh, euro și de asemenea a competitivității Uniunii Europene la nivel general. În felul acesta abordăm și chestiuni legate de politica pieței muncii și a locurilor de muncă. Ultimul punct, punctul 18, uh, acesta a fost abordat, pe acesta l-am abordat și cu președintele Băncii Central Europene. Acesta ar mai trebui completat prin faptul că implicarea BCE nu ar trebui să prejudicieze sau să limiteze independența acesteia sau să o dizolve în un fel. Cred că acesta este un punct foarte important uh, pe care trebuie să îl preluăm. Per total, însă, după cum am spus și înainte, propunerea uh, pentru raport este foarte bună, de aceea nu pot decât să îl felicit pe domnul Scicluna. Mulțumesc! Raimu! Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să mulțumesc raportorului pentru uh, raportul său. Ne pregătim câteva amendamente pentru a îmbunătăți și completa câteva puncte, însă aș vrea să um, discut două-trei minute despre dimensiunea externă a uh, Uniunii Europene, despre modul în care noi putem să ne concentrăm dezbaterea Uh, pe această direcție și cum am putea recomanda uh, BCE să aprofundeze aceste chestiuni foarte importante pentru noi. Euro este prima valută importantă fără stat. Avem o uniune monetară fără un buget federal semnificativ. Deci, din punctul meu de vedere, euro este o valută orfană avem o coordonare limitată a politicilor structurale și bugetare și nu avem supraveghere financiară integrată. Deci, uh, tratatul de la Maastricht uh, a uh, oferit o arhitectură temporară. Tratatul de la Lisabona um, este mai clar în ceea ce privește um, structura externă a euro redresarea din criză începe cu uh, redresarea exporturilor. Valuta euro uh, trebuie să ne ajute să ne redresăm economiile. Mie îmi lipsește la BCE un raport acest lucru este valabil pentru anul viitor, care să facă referire la noua arhitectură și noul context în care se va situa euro, pentru că euro va deveni tot mai slab, iar uh, valuta chinezească va continua să se evalueze în mod artificial. Dacă nu vom spune nimic, vom da stimulente uh, raționale unor stă, uh, țări emergente precum Rusia, care vor imita modul în care procedează China. Pentru a încheia, euro plătește costurile uh, pentru că a devenit cea mai uh, importantă valută din lume, dar nu se bucură de niciun beneficiu în urma acestui statut pe care l-a obținut. Avem o problemă, iar BCE ar trebui să fie mai activă și să discute mai mult pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Eh, a președinte. Aș vrea i eu să îl felicit pe domnul raportor pentru acest eh, prim eh, ciornă a proiectului său de raport. Știm că el va trebui să fie reactualizat, dar vreau să fac trimitere la punctul 13, unde el cere statelor membre să continue să sprijine redresarea economiei, dar să nu uităm că deficitele publice au crescut foarte mult în unele țări cu 100% din uh, produsul intern brut. Deci nu văd cum putem să le cerem să ia noi măsuri de redresare, de relansare economică, pentru că de unde să mai aibă surse bugetare? Noi nu putem să acceptăm așa ceva. Trebuie să ținem cont și de constrângerile uh, în domeniile sociale. Apoi, la punctul 14, ar trebui să se acorde o mai mare să, uh, uh, povarei datoriei interne și externe. La început era urgent să găsim soluție pentru a ne relansa economiile, dar având în vedere povara datoriei, care acum este um, um mai mică sau egală cu 100% din uh, uh PIB, riscăm o uh, creștere economică nulă sau uh, foarte mică în, în următorii ani. S-a vorbit mult despre pactul de stabilitate și de creștere și îmi aduc aminte cum în anii 90 în Olanda se spunea că aceste criterii sunt excelente și că au fost uh, scrise cu litere de foc. Dar între timp toată, tot acest edificiu s-a ruinat pentru că acum nimeni nu mai poate să respecte aceste criterii. Și suntem oarecum într-un teren complet necunoscut. Nimeni nu mai știe ce criterii sunt în vigoare, cine, cine le respectă sau nu, deși pe de altă parte moneda euro este într-o formă excelentă. Grupul meu consideră așadar că ă, nu trebuie să fim mult prea optimiști și trebuie să evaluăm foarte bine cum evoluează euro. Dacă nu putem să peiem robustețea acestei monede, nu avem mijloacele necesare pentru a o susține, atunci riscăm să pierdem pentru că forța și valoarea euro este strâns legată de forța dolarului. Recent am fost la Washington și îi mulțumesc doamnei președinte că mi-a permis să particip și eu la întâlnirea cu uh, Rezerva Federală Americană și acolo am pus întrebări în ce privește relansarea economică și în ce privește devaluarea, ușoarea devaluare a dolarului. Iar cei de la Rezerva Federală ne-au răspuns că dacă valoarea dolarului ar crește și raportul ar fi de 60% din valoarea unui euro, atunci uh, exporturile noastre ar avea de suferit, mai ales cele ale Germaniei. Ori știți că Uniunea Europeană are foarte mare nevoie de un sector economic care să aibă mult succes la export, să fie competitiv la export. De aceea cer domnului raportor să facă observații prudente, pentru că nu trebuie să ajungem într-o situație în care în următorii 5-6 ani să avem o datorie pe care nu o mai putem suporta. Doamna președinte, am, am încurcat butoanele și îmi cer scuze. Mai am trei persoane care au cerut cuvântul, domnul Popros, domnul Bulman și doamna Ferreira. Domnul Bocros. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Este un raport excelent și pentru a nu pierde timpul, aș vrea numai să pun punctul pe câteva um, incoerențe care sigur pot fi corectate. La punctul 7. Proiectul de raport spune că că ar fi, a fost poate o greșeală din partea Băncii Centrale Europene de a nu fi redus rata dobânzii așa cât ar fi trebuit să o reducă. Deci asta se spune la punctul 7 și apoi la punctul 20 raportorul își exprimă satisfacția pentru faptul că euro a devenit o monedă pentru rezervele naționale. Eu cred că cele două lucruri nu uh, se pot împăca. Euro nu este o monedă care este sprijinită de un stat suveran și de o rezervă. Trebuie să ai o rata dobânzii mai mare dacă vrei ca o monedă să devină um, una de referință pentru rezervele naționale în valută. Și apoi, eu cred că asta nu reflectă ce s-a întâmplat în anul 2008, pentru că în anul 2008 singura greșeală pe care a făcut-o uh, BCE-ul a fost că a crescut aceste rate ale dobânzii în lunile iunie și iulie. Apoi a început să le reducă, dar oricum nu putem considera că nivelul uh, ratei dobânzii este un um, factor de stimulare pentru um, devenirea uh, monedei euro. O, pentru faptul că moneda euro a devenit o, o monedă de referință pentru rezervele naționale în valută. Apoi, când s-a spus că băncile comerciale europene nu și-au redus dobânzile la fel de mult cu cât uh, și-a redus dobânda Banca Centrală Europeană, dar e normal să se fi întâmplat așa. Pentru că, în circunstanțe de criză, Banca Centrală Europeană chiar nu dorește ca băncile comerciale să reducă în mod uh, uh Uh, inutil aceste rate ale dobânzii. Pentru că există aceste creanțe uh, uh toxice, există aceste um, împrumuturi pe care oamenii nu le mai pot uh, rambursa și deci ratele dobânzii nu au niciun interes să scadă, pentru că altfel și veniturile băncilor scad. Deci eu cred că Banca Centrală Europeană a făcut deja o treabă excelentă când a transferat acest uh, uh, gest de scădere a uh, ratei dobânzii către băncile comerciale, dar nu într-o măsură prea mare. Mulțumesc. Domnul Bolman. Doresc să îl felicit pe colegul Cicluna pentru uh, prima variantă a raportului, pentru limbajul clar și analiza clară pe care a făcut-o și în ceea ce privește evoluția macroeconomică și în ceea ce privește recomandările sale și aprecierea politicii monetare a BCE. Dragi colegi și dragi colegi, vreau să vă spun că acest raport, în trecut, în discuțiile uh, vechiului Parlament și atâta timp cât am fost și eu membru în această comisie, a reprezentat un loc în care s-au uh, prezentat diverse uh, propuneri referitoare la cum ar trebui să fie prezentată politica monetară și uh, de multe ori au existat contradicții. De multe ori uh, ne-am prezentat perspectivele diferite referitoare la acest punct în acest cadru. Însă cred că acum ne găsim într-o altă situație. Cred că ne găsim într-o situație de criză care nu ne mai permite să um, uh, avem poziții contradictorii uh, vis-a-vis -vis de un asemenea raport. Trebuie să găsim o bază comună și uh, trebuie să formulăm vis-a-vis -vis de această instituție cererile noastre referitoare la ceea ce așteptăm de la ea. Pentru că noi, în această comisie, suntem singurul organism de control al uh, Băncii Central Europene și noi nu numai că avem dreptul, avem obligația de a ne formula așteptările. Acest lucru este valabil pentru politica concretă, de aceea am doresc ca toți cei implicați, în special colegele și colegii, um, solicitanți și uh, raportori din umbră, uh, care să uh, lase raportul atât de clar, să nu îl modifice uh, în mod redundant, pentru că lucrurile sunt uh, formulate cât se poate de clar, poate că este nevoie de claritate în anumite aspecte, dar haideți să nu transformăm totul într-un amestec neclar, uh, astfel încât Parlamentului să nu-i mai rămâne nimic de spus. Acest lucru este valabil mai ales pentru domeniile în care uh, vorbim din uh, propria noastră conștiință instituțională și dorim să exprimăm lucrurile vis-a-vis de un organism precum Banca Centrală Europeană. Mă refer aici la punctele 17 și 23. Ajutați-ne să consolidăm acest puncte astfel încât Parlamentul și această comisie să uh, vorbească cu o voce cât se poate de serioasă. Uh, acest raport este cât se poate de bun. Iza, mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori să-l felicit pe domnul raportor pentru acest raport uh, extrem de echilibrat, pentru acest proiect de raport. Sunt de acord cu ce spunea Udo Bulman. Dacă trebuie să consolidăm un aspect, eu propun să subliniem lucrurile în mod mai clar, să revenim la formularea aliniatului 23. Cred că poziția internațională a monedei unice europene în contextul acestei economii globalizate trebuie să fie mai clară, iar mesajul nostru trebuie să fie foarte puternic în acest domeniu. De fapt, ce constatăm? Faptul că rolul monedei euro față de dolarul american și moneda chineză creează tot felul de dezechilibre prin impactul său asupra economiei reale din Europa, dar și în anumite țări, ă, având în vedere exporturile sau importurile lor sau tipul de economie orientată spre exporturi sau importuri. Deci tot ce s-a spus mi se pare corect, dar cred că trebuie să subliniem acest ultim aspect, pentru că Trebuie să consolidăm aceste legături între Uniunea Economică Monetară și economia reală din zona euro. E unul dintre aspectele pe care aș dori să vă rog să-l uh, luați în considerare atunci când uh, evaluați uh, amendamentele, ne uitând să nu pierdem ce am obținut pentru că am obținut mult. Mulțumesc! Avem o dezbatere foarte interesantă cu privire la uh, euro, dacă e o monedă de rezervă sau nu. Dacă dorește domnul raportor să facă câteva observații uh, în încheiere, mai avem câteva minute. Mulțumesc. Aș dori să Mulțumesc pentru observații cu una sau două excepții, sunt de acord cu ele. Aș dori să spun că sunt de acord cu ce spunea domnul Bulman. Anumite aliniate trebuie să fie clarificate fără a aduce atingere mesajului. Sunt de acord pentru că am citit și rapoartele precedente Uh, unele dintre ele erau imposibil de înțeles și apoi îți dai seama că doar amendamentul a făcut ca raportul să devină ilizibil. Pentru a începe cu sfârșitul, alineatul 23 observă consolidarea rolului, nu consolidarea euro, a monedei unice. E vorba de două aspecte diferite. Eu nu sunt pentru ca euro să fie mai puternic care ar periclita competitivitatea noastră într-un moment în care trebuie să exportăm cât mai mult. Dar dacă rolul și stabilitatea pe care o monedă, o valută uh, le are, poate fi consolid, pot fi consolidate, sunt de acord. Însă să facem diferența între aceste două aspecte, astfel încât să nu apară niciun fel de neînțelegere. Referitor la ce spunea domnul Oț, sunt întru totul de acord cu el. Consider că aceste ameliorări sunt, de, sunt binevenite cu privire la stimulentele fiscale. Și mai mulți uh, vorbitori s-au referit la ele. Una e să crești uh, stimulentele fiscale și alta e să le menții. Cred că atât Comisia cât și Banca Centrală Europeană ne spun că nu acum trebuie să intervenim. Dar când considerăm că recuperarea este sustenabilă, durabilă, atunci trebuie să intervenim atât pe plan fiscal cât și monetar, cu hotărâre și cât mai serios posibil, pentru că nu ne dorim ca țările și contribuabilii dar și generațiile viitoare să poarte povara acestor datorii excesive și a deficitelor uh, excesive care nu pot decât să afecteze negativ uh, economia noastră. Sunt uh, de acord cu acest lucru și mă voi asigura că lucrurile vor fi lămurite. Cred că, pe ansamblu, pot prelua toate sugestiile în uh, modul în care au fost prezentate și nu cred că mai trebuie să adaug ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Din câte am înțeles, doamna Ghiuri dorea cuvântul. Poate ar fi mai bine să vorbiți direct cu domnul raportor. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Îmi cer uh, scuze că nu v-am observat. Putem trece atunci la următorul punct de pe ordinea de zi, raport asupra declarației anuale 2009 cu privire la zona euro și la finanțele publice. Avem un prim schimb de opinii. Raportorul este Sven Giegold. Ai cuvântul. Ja, auch uh, wenn Chiar dacă există pericolul de a vorbi mult prea mult în germană, deci de a fi nepoliticoși, există câteva schimburi de opinii nostime, uh, Umorul este binevenit, voi vorbi, deci, uh, în ciuda tuturor lucrurilor în germană, pentru că astfel mă pot uh, exprima mai precis, trebuie spus că cele două rapoarte la care ne referim uh, rapoarte ale Comisiei, mm, deci raport referitor la statutul um, finanțelor publice, precum și cel referitor la declarația anuală privind um, statutul uh, monedei europene. Deci, datele prezentate în aceste rapoarte nu sunt deloc îmbucurătoare. Se poate observa că au existat niște evoluții nefavorabile mm, și dacă este să ascultăm prognozele de toamnă și anume uh, prognozele privind ratele de creștere pentru anul viitor, care sunt uh, foarte scăzute și potențialul de creștere, atunci trebuie să ne gândim la consecințele corespunzătoare asupra uh, finanțelor publice. Pe lângă aceasta, trebuie să spunem că trebuie să fim de acord cu Comisia. Existența monedei euro precum și strategia expansivă în ceea ce privește politica monetară a BCE și politica expansivă fiscală a contribuit, au contribuit la faptul că criza nu s-a repercutat și mai puternic asupra noastră. Cred că ar trebui ca în dezbaterea noastră să ne concentrăm asupra acestor lucruri și trebuie să subliniem că criza a arătat și câteva puncte slabe ale uh, modului de guvernare economic și al structurii uh, monedei uh, europene, a monedei economice. Și acest lucru se uh, prezintă, se accentuează cât se poate declară și în rapoarte. Vreau să mă concentrez acum asupra acestor lucruri. Pe de o parte, se pot observa o serie de dezechilibre interne și externe. Dezechilibrele interne, um, creșterea dezechilibrată a salariilor și a costurilor uh, acestora, de asemenea bilanțurile privind exportul și importul, uh, toate aceste lucruri, precum și dezechilibrele externe, au jucat un rol important. De asemenea, dezechilibrele mari între diferitele zone uh, monetare precum și uh, șocul puternic care a fost resimțit în urma prețurilor mari la resurse și energie, au dus la probleme. De asemenea, Comisia abordează punctele slabe în ceea ce privește uh, reglementarea piețelor financiare. În acest raport, acest punct nu este abordat pentru că există alte procese, uh, alte proiecte în care se abordează acest subiect exhaustiv. De asemenea, au fost observate punctele slabe în ceea ce privește coordonarea politicii fiscale. În trecut, au existat tendințe puternice de prociclicitate și ceea ce a devenit din nou un obiect de discuție atunci când vorbim de strategia de exit um, este uh, capacitatea uh, limitată de a coordona politica fiscală. Cred că ar trebui să abordăm mai puțin politica financiară pentru că avem raportul pe care tocmai l-am discutat și astfel putem economisi spațiu, însă propun să procedăm în mod asemănător precum colegul meu, raportorul din umbră, uh, cum a propus el, și anume întrebările referitoare la moneda euro și problemele externe care apar în urma acestei abordări, deci raportul față de celelalte valute, să fie aprofundat în raport. Dacă este să ne găsim la nivelul uh, soluțiilor uh, care trebuie găsite la problemele care au apărut în contextul crizei, atunci, din punctul meu de vedere, um, există anumite puncte care ar trebui să fie abordate aprofundat în raport. Nu vreau să repet, însă aș vrea să preluăm o serie de puncte care în raportul uh, referitor la uh, durata de viață de 10 ani a EU, care au fost preluate și în raportul referitor la durata de viață de 10 ani al euro. Au fost preluate în acest raport anumite puncte care uh, au fost propuse și până acum nu au fost realizate, la care până acum nu s-a răspuns. Pe acestea aș vrea să le repet, pentru că ele aduc în discuție anumite puncte care au relevanță macroeconomică în prezent. Una dintre puncte se referă la viitorul uh, pactului de stabilitate și creștere. Avem, uh, am ajuns la un nivel de uh, îndatorare uh, de care nu s-a ținut cont în regulile prezentate în acel raport. Nimeni nu și-a dorit să se ajungă la un asemenea raport de îndatorare și pe vremea respectivă nu s-a gândit nimeni că se va putea ajunge la acest nivel. Uh, ceea ce înseamnă că regulile privind uh, reducerea îndatorării sunt insuficiente și cred că ar trebui să facem propuneri referitoare la modul în care am putea să ajungem din nou la un nivel durabil. De asemenea, se pune întrebarea referitoare la modul în care putem aborda dezechilibrele mari de la nivel intern. Aș propune în acest sens să discutăm între noi cât se poate de serios despre pactul de stabilitate și creștere, care um, nu, dacă, și dacă acesta nu are nevoie de o dimensiune externă referitoare la obiectivele de, de uh, rezolvare a îndatorării și a uh, chestiunilor externe. Poate că ar trebui să reducem uh, surplusurile și astfel să abordăm și chestiunea deficitelor bugetare, pentru că și acestea trebuie reduse în fiecare stat. A doua întrebare este cum ajungem la o coordonare mai mare uh, la nivel de politică fiscală și cum reușim ca uh, convențiile și dezbaterile care există în prezent să aibă și rezultate eficiente. Cred că ar trebui să formulăm niște răspunsuri concrete în acest sens. Ar trebui de asemenea să uh, vedem care este uh, statutul finanțelor publice, pe acesta să-l analizăm în paralel și să vedem ce a arătat criza în acest context. Modul în care au evoluat ratele dobânzilor uh, în contextul creditelor care au fost accesate și de asemenea trebuie să vă să stabilim că nu fiecare stat în parte trebuie să găsească un răspuns la aceste întrebări, chiar dacă de la nivel național trebuie preluată răspunderea uh, pentru dezordinea, respectiv ordinea care există în fiecare stat. Dar este nevoie de mecanisme europene pe care să le punem în mișcare, astfel încât să venim în ajutorul fiecărui stat membru și astfel încât acestea să își poată uh, redresa bugetele naționale. Aș vrea să revin uh, și asupra propunerii eurobonurilor și anume statele care trebuie să plătească dobânzi foarte mari pentru finanțarea deficitelor bugetare, um, acest risc ar trebui să fie împărtășit în mod solidar cu acele țări care uh, au uh, primit împrumuturi în condiții mai favorabile. Deci și acesta ar putea să fie un instrument cu care să uh, echilibrăm oarecum aceste dezechilibre. Aș vrea să atrag atenția că sistemul de guvernare europeană economică nu oferă suficiente uh, instrumente auxiliare pentru colectarea impozitelor. Am discutat despre uh, frauda fiscală, despre cooperarea fiscală și în ceea ce privește impozitele directe uh, și în ceea ce privește uh, impozitele pe uh, veniturile din capital. În ceea ce privește toate aceste aspecte, se pune uh, întrebarea referitoare la baza de impozitare și modul de calcul al acesteia și, de asemenea, trebuie să ne întrebăm cum putem face rost de noi surse de uh, încasare, cum ar uh, fi, de exemplu, uh, impozitarea tranzacțiilor financiare sau al uh, diverselor procedee din uh, domeniul climatic. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim la o strategie de exit coordonată um, care să provină din uh, politica fiscală uh, puternic expansivă, trebuie să ținem cont și de strategiile de politică financiară, pentru că în acest domeniu există un consens economic clar și anume că politica financiară uh, poate să rămână uh, extinsă pe o perioadă mai lungă de vreme, precând politica fiscală Um, ajunge mai greu uh, să se găsească în echilibru. Cu toate că trebuie să avem grijă să nu acționăm prea devreme și acest lucru a fost uh, discutat și în cadrul ECOFIN. Întrebarea care se pune în acest moment este nu doar cum reușim să consolidăm sistemul mai repede, ci cum reușim să obținem surse de noi dinamică economică care să ducă la investiții mai mari, astfel să se creeze locuri noi de muncă dar, în același timp, uh, trebuie să răspundem și provocărilor climatice uh, care există la nivel global. În fine, um, mi-aș dori să avem o discuție deschisă referitoare la modul în care um, semnalizează o serie de state membre, în special statele uh, baltice, dar și din Polonia, um, dorința de aderare la zona euro. Trebuie să analizăm condițiile din statele respective în calitate de Parlament European. Trebuie să vedem dacă uh, aderarea la zona euro ar reprezenta un ajutor pentru uh, a obține mai multă stabilitate, pentru că uh, ne-am confruntat de-a lungul timpului cu multe probleme uh, și trebuie să analizăm dacă o asemenea posibilitate este uh, potrivită cu uh, contextul actual. Am adresat aceste întrebări, sunt curios uh, ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc tuturor pentru discuțiile interesante și constructive pe care le-am purtat până acum și mulțumesc și raportorului din umbră pentru colaborare. Uh, thank you. Mulțumesc. Doamna Coni are cuvântul. Dragi colegi, vreau să-i mulțumesc domnului Jigold pentru cooperare, eu fiind raportor din umbră pentru grupul PPE. Am putut să discutăm în mod constructiv și asta cu atât mai mult cât domnul Jigold vorbește și limba franceză și îi mulțumesc pentru asta. Acest raport este mai degrabă obiectiv în ansamblul său, dar aș vrea să mai fac câteva observații și aș vrea să știu și părerea colegilor ce privește rata șomajului. Părerea mea este că Comisia Europeană nu le evocă decât întregere, nu evocă decât întregere rata șomajului, ori pentru mine este principala miză aflată în joc. Trebuie neapărat să reducem rata șomajului în Europa. Ea a atins aproape 10% în zona euro. Trebuie să insistăm în acest raport asupra nevoii de a reduce rata șomajului. În plus, Comisia insistă foarte mult asupra diagnosticului, vorbește despre uh, rata mult prea ridicată a datoriei în majoritatea statelor membre, dar nu propune soluții concrete, nu face sugestii constructive pentru ca să se iasă din acest cerc vicios al uh, uh, datoriei. De aceea cred că ar fi judicios să vedem împreună ce soluții putem să sugerăm noi, la ce mijloace ne putem gândi pentru a relansa cu adevărat economia. Și ar fi bine să includem și acest lucru în raport. Apoi, cred că ar trebui să profităm de această ocazie pentru a discuta cu toată deschiderea despre legitimitatea pactului de stabilitate și de creștere, sau cel puțin legitimitatea regulilor sale inițiale. Și poate că ar fi bine să existe uh, uh bonuri de trezorerie uh, euro, europene, aceste eurobonds, am putea să ne gândim la forme de parteneriat. Nu știu dacă asemenea parteneriate sunt binevenite, judicioase. Apoi, în ce privește coordonarea economică, ar trebui să întărim rolul Eurogrupului. Ar fi bine să fim mai bine reprezentați în cadrul Fondului Monetar Internațional la nivel european. Iată care ar fi contribuțiile mele cât se poate de concrete la acest raport. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnul Huang Gok, acum are cuvântul. Da, cred că în ce privește diagnosticul pe care îl stabilește acest raport, merită să insistăm asupra faptului că această criză nu este numai una financiară uh, și că băncile nu sunt singurele vinovate și că singurul um, simptom nu a fost numai criza de lichidități. Această criză a apărut deja în octombrie 2008 în zona euro. Ori dezechilibrele macroeconomice din zona euro s-au manifestat mult mai devreme și s-au tradus prin faptul că încă din al doilea trimestru 2008 conjunctura a luat o întorsătură și majoritatea țărilor din zona euro au cunoscut o creștere negativă deci mult înaintea declanșării crizei, iar în ce privește zona euro, în cele două țări, principale puteri economice ale zonei, am avut acest exces de economii. Și apoi, încetul cu încetul, investițiile aproape că au dispărut și nu am mai avut acest principal motor al creșterii economice uh, ca înainte. Practic, el a încetat să funcționeze. Cum spuneam, aceste țări și alte din zona euro au intrat într-o fază de creștere economică negativă. Deci au existat mai mulți factori de dezechilibru macroeconomic pe care trebuie să-i identificăm și numai după ce îi da, vom fi identificat ne vom putea gândi la ieșirea din criză. Eu am ascultat cu atenție ce a spus domnul comisar Almunia săptămâna trecută și sunt surprins că se vorbește deja despre o politică de ieșire din criza economică, ca și cum ar fi deja momentul să uh, înăsprim deja politica monetară și bugetară încă din anul 2011. Dragi colegi, țin să atrag atenția dumneavoastră. Asta înseamnă că încă din luna octombrie a anului viitor, colegii noștri deputați naționali vor trebui să voteze uh, bugete naționale cu măsuri de restricții bugetare. Dar ce ne arată situația actuală este că în 2010 vom avea o rată a creșterii economice de maxim 0,5%. Ori, așa cum a spus și colega mea, avem o problemă foarte mare legată de rata șomajului. Și știm că chiar și cu o rata creștere economice de 1,5%, numărul șomerilor va continua să crească. Ori, capacitățile noastre de producție sunt foarte mici, mai mici de 70% în Franța și Germania. Și asta înseamnă că avem uh, un deficit în ce privește capacitatea de creare de locuri de muncă. Ori eu consider că în asemenea condiții ar fi o mare greșeală încă de la anul să luăm măsuri de înăsprire a condițiilor bugetare și de uh, um, um, pentru că aceste lucruri, asemenea măsuri, nu sunt adaptate cum spuneam, unor, uh, unei piețe a muncii unde nu există posibilitatea de creare de suficiente noi locuri de muncă pentru a face să scadă rata șomajului. S-a vorbit în raport și despre finanțele publice. Și ca să nu mă lungesc prea mult, atunci când spun că trebuie să menținem anumite măsuri care să aibă în continuare scopul de relansare a economiei, care să permită statelor membre să uh, nu să depășească aceste uh, plafoane din pactul de stabilitate și de creștere? Pentru că în condiții excepționale ca cele în care ne aflăm acum, putem să menținem deficite bugetare importante ca să susținem activitatea economică. Există deficite bune și deficite care sunt negative. Ar trebui să identificăm ce putem numi un deficit bun, adică un deficit care permite să mențină uh, creșterea economică. Dar există aceste deficite cu efecte negative atunci când nu sunt atinse obiectivele de relansare a economiei. Deci ar trebui poate ulterior să putem, în cadrul reformei Pactului de Stabilitate și de Creștere, de exemplu, să identificăm aceste deficite, unele bune și altele cu efecte negative. Președinta, cred că nu a mai cerut nimeni cuvântul. A avut loc uh, o reuniune a coordonatorilor cu domnul comisar Almunia, pentru că Între timp, pentru că atunci raportul acesta încă nu ne fusese uh, prezentat ca atare, și atunci am să rog pe reprezentantul Direcției Generale uh, Finanțe de la Comisie să ne dea părerea uh, lui și apoi am să dau ocazia domnului raportor să răspundă. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului raportor. O întrebare? dorit să fac câteva comentarii și cu privire la raportul referitor la finanțele publice, dacă tot îmi dați cuvântul, sau doar să mă refer doar la uh, raportul discutat acum. E un raport combinat, da. Deci puteți spune tot ce doriți. Dacă nu vă întindeți prea mult, nu, uh, spune oratorul, uh, voi încerca să vorbesc succint. Am transmis raportul dumneavoastră birourilor Eh, dumneavoastră cu privire la declarația anuală 2009 cu privire la zona euro. Nu trebuie să uităm că ar trebui să o vedem ca un eh, raportul eh, la jumătatea mandatului cu privire la Uniunea Economică și Monetară. Pentru noi, declarația anuală este un element foarte important pentru a spori dialogul cu Parlamentul cu privire la zona euro. E și mai relevant acum în contextul crizei și în urmarea acestei crize. Care sunt mesajele cheie importante pentru noi și care s-au uh, oglindit în această declarație uh, și ce ne-a arătat și criza financiară? după o, un prim uh, deceniu de succes al Uniunii Economice și Monetare, Criza a scos în evidență echilibrele din interiorul zonei euro, care au făcut ca unele state membre să fie mai vulnerabile la criză. Iar capacitatea de reacție a zonei euro a fost mai puțin eficientă decât ar fi putut să fie. Domnul Gigold a trecut în revistă toate aspectele interesante, această fărâmițare a activității de supraveghere financiare, dar și lipsa de uh, putere de gestiune a crizelor, de asemenea insuficientă consolidare fiscală din trecut și structurile de guvernanță care încă mai pot fi îmbunătățite. Cât despre ce trebuie să facem pe viitor, declarația noastră pune în evidență și revine la mesaje cheie care deja au fost uh, conținute în raportul de anul trecut. În ce privește eficiența uh, sistemului nostru de supraveghere financiară, avem o, uh, nevoie de o supraveghere mai vastă și mai aprofundată. Mai vastă în sensul că trebuie să privim dincolo de uh, politicile nominale, trebuie să ținem cont de concurență, concurența internă, evoluțiile din zona euro. De asemenea, trebuie să analizăm și situația de pe piețele financiare și după criză trebuie să internalizăm toate aceste provocări de coordonare cu privire la uh, politicile fiscale din zona euro. E limpede că e nevoie de o mai bună coordonare în cadrul grupului euro și considerăm și că mai e loc pentru o dezvoltare a Eurogrupului în sensul că el ar trebui să controleze cu adevărat moneda unică. Ascultând, am ascultat întrebările legate de, de, de acest raport. To, aș spune că raportul abordează toate chestiunile importante. O doleanță din partea noastră ar fi să avem un dinamism mai sporit grupul G20 are un astfel de dinamism, dar cred că Parlamentul ar trebui să se gândească la reprezentarea sa uh, externă și să-i acorde atenția cuvenită. Cu privire la uh, finanțele publice, statele membre au abordat uh, criza și ca și în anii precedenți, E vorba de patru elemente principale, o evaluare a evoluțiilor uh, bugetare cu un accent pe punerea în aplicare. Președintele întrerupe pe orator. Uh, interpreții nu vă pot, uh, nu pot ține pasul cu dumneavoastră, vă rog să citiți mai lent. E o evaluare a evoluțiilor bugetare recente cu un accent pus pe punerea în aplicare a planurilor europene de redresare economică de asemenea, Cadrul uh, fiscal de supraveghere este examinat. E vorba de o parte mai tehnică a raportului, în care intervențiile și acțiunile uh, pe piețele financiare în statele membre sunt analizate. Se caută și moduri de a uh, îmbunătăți bugetele prociclice de asemenea, se încearcă o identificare a măsurării uh, calității finanțelor publice și mai examinează și evoluțiile în, cadrele, în ce privește cadrele naționale fiscale. O a treia parte, partea care de obicei conține studiile analitice, analizează experiențele din trecut legate de impactul finanțelor publice a um, crizelor bancare. Și, în fine, partea tradițională, cu numărul 4, conține o analiză generală a evoluțiilor bugetare din statele membre. Din punctul nostru de vedere, mesajele cheie ale acestui raport scot în evidență impactul de tampon luate de către măsurile fiscale din cadrul planurilor de redresare economică, dar se atrage atenția și asupra Uh, rămășițelor lăsate în finanțele publice uh, de către criza economică. Se mai subliniază că pactul de stabilitate și de creștere conține flexibilitatea și stimulentele pentru a duce la drumul spre consolidare, care însă va fi mult mai lung și mai lent decât în trecut. Termenul pentru corectare ține cont de factorii economici relevanți, inclusiv spațiul fiscal. Deci facem această tranziție pentru a ține cont de uh, sistemul mai vast de supraveghere. Celelalte mesaje pe care noi le considerăm foarte importante și care reies din capitolele analitice, nu trebuie să uităm că impactul negativ al crizei bancare asupra finanțelor publice este foarte mare și este întârziat. Se arată că chiar după zece ani, după o criză, nivelul de îndatorare continuă să fie deasupra nivelului de îndatorare la care economia a intrat într-o criză. Și Ultimile două aspecte. Având în vedere perioada de consolidare la care ne gândim și care va fi foarte îndelungată, cred că e foarte important să ne asigurăm că cadrele naționale fiscale sunt solide, sunt sănătoase și trebuie să subliniem că nu a fost așa cel puțin până acum. Și, în fine, Uh, în concordanță cu declarația anuală, raportul privind finanțele publice subliniază o aprofundare a supravegherii fiscale și economice pentru a ține cont de evoluțiile din uh, spațiul uh, fiscal. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorului, mulțumesc pentru activitatea complementară pe marginea celor două rapoarte și am încheiat. Mulțumesc. Sven, doar câteva minute ai. So, I... Împărtășesc îngrijorarea exprimată de colegi care au făcut observații referitoare la prezentarea mea generală. Sunt doar puține lucruri vis-a-vis -vis de care nu am aceeași părere. Chestiunea referitoare la reprezentarea comună um, a țărilor uh, în cadrul FMI Um, este obiectul altui raport și în, sunt de acord să nu fie uh, preluată în acest raport. Este un care a fost prezentat și de alți colegi. Cred că ar trebui să avem mai mult curaj însă și în timpul uh, schimbului de opinie cu domnul comisar Almunia am abordat acest lucru ar trebui să avem mai mult curaj în ceea ce privește statutul finanțelor publice. Poate că ar trebui să schimbăm puțin perspectiva noastră de gândire în acest domeniu. Am anumite probleme în ceea ce privește împărtășirea uh, totală a celor spuse de uh, reprezentantul Comisiei. Uh, și anume pactul uh, de stabilitate și creștere, precum uh, și regulile uh, pe care acesta le conține, nu sunt în măsură să răspundă provocărilor actuale. Ar trebui să fim bucuroși că avem însă o procedură, o procedură obligatorie care um, le impune anumitor țări care nu sunt de acord cu acest lucru să facă totuși asta. Însă regula de a cheltui 0,5% din PIB uh, pentru reconversie, aceasta este o regulă care nu a fost făcută pentru acest nivel de 100-130 din PIB de îndatorare. Și cine știe ce cifre vom mai descoperi pe parcurs. Așa încât trebuie să avem o dezbatere cât se poate deschisă și de onestă pe această temă. Și în cadrul acestei dezbateri uh, sincere trebuie să includem și mecanismele care prezintă uh, deciziile mai clar și de asemenea uh, trebuie să schimbăm problemele pe care le-am avut în zona euro pentru a ajuta uh, statele să-și colecteze impozitele uh, și mai ales impozitele care ajută într-un sens social, dar și economic statele respective. Deci Parlamentul ar trebui să aibă mai mult curaj în această direcție decât ceea ce s-a făcut până acum, decât ceea ce am auzit din partea Comisiei uh, până în prezent, incluzând aici discuția noastră cu domnul Almunia. Cred că un lucru binevenit ar fi o discuție mai deschisă referitoare la uh, noile țări care doresc să adere la zona euro, pentru că timpul uh, ne presează, cred că ar fi important să avem un feedback mai uh, exhaustiv din partea dumneavoastră în timpul uh, procesului de uh, proiectare a raportului. Deci aștept uh, cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră pe aceste puncte. Cred că raportul ar putea să fie o uh, sugestie uh, interesantă pentru o discuție post-Lisabona. Uh, au fost ridicate anumite puncte cheie uh, spre discuție care poate nu au fost prinse în strategia inițială de la Lisabona. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul punct de pe referitor la acest raport este faptul că uh, vom uh, lua în considerare proiectul de raport uh, pe 1 decembrie Apoi uh, vor, vom avea un termen pentru depunerea amendamentelor care este 8 decembrie, iar cei care uh, doresc să se refere la raportul domnului Sicluna, nu am spus uh, nimic referitor la acesta, vom comunica uh, termenele limită, termenul limită pentru amendamentul uh, pentru amendamentele referitoare la raportul anual al BCE va fi 30 noiembrie 2009 acest lucru am uitat să-l anunț înainte. Trecem acum mai departe la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Mulțumesc tuturor care mai sunt încă prezenți în sală. Uh, vorbim despre promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale. Vom asculta acum prezentarea raportorului uh, a domnului Domenici. Thank you, Madam Chair. I would... Mulțumesc, doamnă, uh, raport, doamnă președintă. Voi vorbi în italiană și mulțumesc interpreților pentru că își fac treaba atât de bine. Aș vrea să vorbim despre buna guvernanță în chestiuni fiscale. Acest subiect conține multe puncte care au fost uh, incluse și în alte rapoarte care au fost uh, abordate de comisia noastră. Există puncte comune, de exemplu, cu raportul doamnei Alvarez. Am auzit câteva lucruri care sunt utile pentru discuția noastră. Acest raport se preocupă în principal de o comunicare a Comisiei din 28 aprilie 2009 referitoare la promovarea uh, unei bune guvernanțe în materie fiscală. Noi suntem de acord cu spiritul acestei comunicări, dar cum am spus în prima parte a proiectului de raport, există anumite uh, puncte de referință importante pentru raport, mai ales uh, documentul Consiliului European din mai 2009 și, de asemenea, alte documente finale uh, în urma, care au fost realizate în urma anumitor întâlniri la nivel înalt. Acest termen uh, al bunei guvernanțe în uh, materie fiscală se sprijină pe trei puncte, și anume transparența, concurența în domeniul fiscal și schimbul de informații. În Uniunea Europeană și în sectorul internațional sunt valabile toate aceste trei puncte. În ceea ce privește Uniunea Europeană, uh, ne concentrăm asupra schimbului uh, automat de informații. Doamna Alverat a făcut trimitere uh, de asemenea la acest punct. Puneți la premiza că um, acest schimb de informații la cerere nu este suficient. Important este ca acest schimb de informații uh, care are loc automat să înlocuiască uh, sistemul de reținere la sursă care este încă valabilă în anumite state. Um, vorbim aici și despre anumite uh, paradise fiscale și despre un mod de procedură care să fie mai eficient în acest domeniu. Uh, standardele OCD sunt foarte clare în această direcție și toate merg uh, spre un schimb automat de informații. Avem de-a face cu trei activități importante în acest context. Există trei propuneri, trei directive, propuneri de directivă, directiva privind impozitarea veniturilor din economii și două uh, directive referitoare la asistența reciprocă în uh, domeniul cooperării administrative, precum și în cel al recuperării creanțelor. Aceste discuții trebuie uh, să fie uh, aduse la aceeași numitor în cadrul uh, raportului nostru. În a doua parte a raportului se face trimitere și la un alt considerent. Cred că textul pe care îl aveți în fața dumneavoastră uh, este unul uh, redus și din motive de uh, dimensiune a textului, de aceea cred că ar trebui să ne concentrăm asupra anumitor uh, amendamente. Multe lucruri au fost deja precizate, Comisia le-a specificat, uh, de asemenea Consiliul uh, G20 în ceea ce privește uh, buna guvernanță în materie fiscală, trebuie să uh, considerăm aceste lucruri un punct de pornire și, de asemenea, uh, drept o sugestie pentru a dezvolta lucrurile pentru viitor. Eventual, trebuie să vedem care sunt noile propuneri care au fost făcute în acest context al bunei guvernanțe în materie fiscală. Pentru că acest drum pe care am pornit trebuie continuat. Ceea ce a spus uh, colegul Gigolt este corect. Trebuie să vedem această legătură strânsă care există între politica monetară și cea fiscală, la modul general, și în special în zona euro. De aceea doresc să prezint patru puncte comisiei necesitatea unei bune guvernanțe în materie fiscală, care trebuie să fie văzută în comun cu o coordonare mai bună uh, în domeniul fiscal la nivel de Uniunea Europeană. De asemenea, uh, prevederile legale din domeniul fiscal trebuie să fie um, armonizate cu uh, prevederile unitare din acest domeniu. Trebuie să colaborăm în acest context cu Uh, autoritățile uh, din domeniu pentru a consolida lucrurile. Există anumite activități care uh, trebuie dezvoltate în domeniul comunitar, mai ales în ceea ce privește compensarea în ceea ce privește pierderile transfrontaliere și uh, impozitarea. Uh, în altă ordine de idei, tranzacțiile financiare, există anumite analize și discuții care se duc la nivel european, Parlamentul European este și el implicat. Fac referire aici la punctul 7 al rezoluției pe care am decis-o împreună uh, în uh, legătură cu uh, summitul Kitzberg. Um, de asemenea, vrem să dezvoltăm o linie comună la nivelul Uniunii Europene în legătură cu politici care trebuie să prezinte um, stimulente astfel încât capitalul să se reîntoarcă în Uniunea Europeană. Trebuie să pornim de la niște standarde comune, astfel încât statele membre um, individuale să nu trebuiască să um, meargă înainte cu propriile reguli, reguli care să nu fi fost discutate în preanabil în Uniunea Europeană. Iar al patrulea punct la care doresc să mă refer um, se referă la um, obținerea de noi resurse uh, prin combaterea fraudei fiscale. Aceste resurse trebuie utilizate pentru Uh, dezvoltarea de fonduri care să fie uh, utilizate la rândul lor în combaterea uh, situațiilor de criză, um, în um, schimbarea climatică și așa mai departe. Acestea sunt puncte pe care doresc să le pun în discuție. Sper că vor fi abordate de noi în continuare. Um, sunt de părere că Parlamentul uh, joacă un rol de pionierat uh, pe această direcție uh, odată ce a prezentat această propunere. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să uh, dezvolt această propunere și uh, doresc să discutăm pe această temă. Voi... Uh, Doamna Ghiuri, am să vorbesc în engleză pentru că de data asta nu pot să vorbesc în maghiară. După prezentarea doamnei Alvare și după comentariile raportorului nostru, totul este foarte clar. E evident că avem nevoie să implementăm mai bine regulile deja aflate în vigoare, avem nevoie de acțiuni coordonate, pentru că, în caz contrar, nu putem să explicăm uh, contribuitorului european cum de ne permitem să risipim niște sume atât de mari în fiecare an? Între 200 și 250 de milioane de euro sunt pierduți, ca să spun așa, în fiecare an ceea ce reprezintă 2 până la 2,5% din uh, PIB-ul Europei. Este o sumă faraminoasă și nu cred că ne mai putem permite asemenea pierderi. O altă cifră care ar trebui evocată este că potrivit uh, OCDE, în jur de 7000 de miliarde de dolari sunt păstrați uh, în paradisele fiscale, în conturi uh, um, secrete, un alt lucru pe care nu ne-l putem permite și apoi ținând de treburile interne ale Uniunii Europene. Numai numai 5% din uh, um, cererile de recuperare a creanțelor uh, uh, sunt încurunate de succes din totalul cererilor. Ceea ce arată că chestiunile uh, legate de recuperarea impozitelor și altor taxe încă uh, merită multă atenție. Cred că toate aceste propuneri ale Comisiei sunt tot atâția pași în direcția cea bună și acest pachet de măsuri în domeniul uh, impozitelor uh, ar trebui însoțite de o mai bună cooperare. Sunt de acord cu toate propunerile domnului raportor și Eu am avut uh, uh, discuții uh, foarte constructive și cu reprezentanții comisiei și aș dori să fac câteva propuneri uh, um, inovatoare care sper să poată să fie incluse în raportul acestei comisii. Mai întâi, de ce să nu creăm un sistem de stimulente pentru a încuraja recuperarea creanțelor uh, pentru activitățile transfrontaliere. Deocamdată statele membre nu sunt motivate într-un nimic să aloce bani pentru recuperarea creanțelor și în special a taxelor. Deci să existe un sistem de stimulente pentru ca acest schimb de informații și ca rata recuperării acestor creanțe să crească. A doua propunere. Potrivit uh, OCDE, indicelor de progres, a OCDE mai bine zis, dacă o țară semnează cel puțin 12 acorduri cu alte țări, pentru a asigura schimbul automat de informații, atunci e deja un număr uh, mare. Dar eu nu cred că această cifră este un bun indicator. Eu cred că asemenea acorduri ar trebui să fie semnate cu toate statele membre ale Uniunii Europene. O altă propunere. În ce privește costurile de transfer. Este o manevră obișnuită pentru a ascunde profituri. Ce vreau să spun cu asta? Am putea să analizăm costurile de transfer a fondurilor între filiale și compania mamă deoarece aceste inspicții sau controle de la caz la caz ne permit să descoperim, uh, uh, cum spuneam, profituri ascunse. Mai doream să fac o propunere în ce privește acțiunile uh, și um, grupurile de acționari pentru companiile offshore. Cred că ar trebui ca lista acestor acționari să fie făcută publică atunci când sunt publicate cifra de afaceri uh, și celelalte rezultate financiare ale acestor companii offshore. Și pentru paradisurile fiscale, de asemenea, ar trebui să uh, cerem să se facă mai multe eforturi. Doamna președintă, da, Cred că nu i-am dat cuvântul doamnei Luling, deși ceruse cuvântul mai înainte și îmi cer scuze. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș fi dorit să iau cuvântul în mod detaliat, având în vedere când, că sunt raportor din umbră pentru grupul meu, cu privire la cooperarea administrativă în domeniul fiscal și care ar fi trebuit să fie dezbătută după acest punct. Însă fără să mă preveniți la timp, ați decis să discutați acest subiect înainte. Mi s-a spus că la ora 5 se va discuta. Eu am fost înainte, pentru că, așa cum spunea domnul raportor, toate aceste rapoarte sunt strâns legate de aceeași problematică. Și doream să fac câteva observații pe care mi le-au inspirat proiectul de raport al domnului Domenici. Raportorul, cum știe și comisia noastră, pornește de la ideea că o bună guvernanță în domeniul fiscal trebuie să fie neapărat transparentă, ceea ce sigur că trebuie să acceptăm cu toții. Și că această transparență trece prin eliminarea secretului bancar. Eu sunt împotriva acestui principiu. În primul rând, în cadrul dezbaterilor pe care le-am avut cu privire la fiscalitatea economiilor, a s-a dovedit foarte clar că impozitul la sursă este sistemul care garantează cel mai bine o impozare eficientă a veniturilor schimbul de informații, celălalt sistem, schimbul automat de informații, nu are uh, ca efect rezultatele scontate și aceasta datorită unui sistem foarte complex și foarte greoi. Și de altfel și Comisia a recunoscut acest lucru. Toată lumea știe că sistemul nu funcționează, însă mulți, majoritatea celor prezenți în sală, doresc să abolească sistemul care funcționează, sistemul uh, uh, impozitului la sursă. În al doilea rând, de un an, normele OCDE care prevăd schimbul de informații la cerere au devenit adevărata normă internațională. Și mă întreb de ce în aceste norme care sunt uh, pe punctul de a fi puse în aplicare trebuie abandonate pentru a opta pentru un sistem automat care are foarte multe uh, neajunsuri. În al treilea rând, impozitul la sursă care ne asigură că impozitul datorat e plătit cu adevărat, e o procedură care permite să statelor membre să evalueze sumele îndeplinesc sistem, uh, condițiile unei bune guvernanțe fiscale. Eu aștept să mi se dovedească contrarul. În al patrulea rând, aș dori să resubliniez că dacă recomandările Comisiei ar fi transpuse în fapte, în Europa am avea în curând și cu țările terțe, am avea un sistem duplicitar. Într-adevăr, statele Uniunii Europene ar practica schimbul automat de informații, ori țările terțe asociate ar aplica schimbul la cerere. Această distorsiune ar avea consecințe nefaste pentru economia europeană. În mod general doream, să spun, eh, eh, doream să spun că principiile care se află la baza acestei comunicări ale Comisiei sunt contestabile. Concluzia mea e că trebuie să tragem semnalul de alarmă pentru că dacă va trebui să tragem învățăminte va fi prea târziu. O ultimă observație ar trebui să ne alerteze ceva. Campionii schimbului automat de informații, cetățenii britanici, sunt cei care sunt cei mai dornici să practice, cei mai puțin dornici să practice acest sistem. Totuși ar trebui să ne dea de chipzuit acest lucru. Uh, Având în vedere această propunere de directivă cu privire la cooperarea administrativă în domeniul fiscal, Regatul Unit se, se declară gata să schimbe informațiile pe care le are la ora actuală, respectiv nu prea mult. Deci avem de a face cu o adevărată înșelătorie și așa cum uh, ne spunea domnul raportor care ne-a prezentat ideile care sunt atât de dragi, pentru că vrea să încurajeze returnarea capitalurilor. Aș dori să-i reamintesc cu modestie că în Europa se aplică libera circulație a capitalurilor și că avem și o piață unică a serviciilor financiare. Mă întreb dacă aceste principii sunt compatibile cu încurajarea returnării capita capitalurilor? Da, știu, doamnă președinte, știu că nu vă convine, dar mă apropiu de concluzie. Mai are o idee domnul raportor, raportor taxa Tobin, îl sfătuiesc să uite această taxă. Astrid, Astrid, draga Astrid, nu sunt în dezacord cu tine, mai avem zece minute și mulți colegi au cerut cuvântul și încercăm să negociem cu interpreții să uh, lucreze puțin mai mult. Vicky Ford, apoi Sven Kigold, domnul Stolojan, apoi domnul Stolojan, domnul Bulman și aș vrea să mai dau cuvântul și altor colegi, nu știu dacă se mai poate, până la urmă trebuie să dau cuvântul și raportorului. Vicky. Mulțumesc. Mi s-a spus să fiu foarte atentă, să vorbesc întotdeauna, să nu vorbesc după doamna Luling, pentru că nu dă prea bine. Mulțumesc în primul rând domnului raportor, a avut o muncă titanică, suntem de acord cu, în mare parte cu ce ați spus și mi se pare foarte important să lucrăm pe baza acestor paradisuri fiscale și uh, în domeniul uh, bunei guvernanțe. Aș dori să subliniez trei aspecte. În primul rând, sunt de acord cu doamna Luling în privința schimbului automat de informații. Acest schimb nu a, uh, nu a fost solicitat de către G20, de către OCDE sau de către Consiliul de Ministri și ne vom afla într-o situație în care Europa uh, o ia într-o direcție și restul lumii în cealaltă. Deci nu cred că ar fi înțelept ca Parlamentul European să, spune, să spună că trebuie să practicăm acest schimb automat în Europa. Trebuie să lucrăm la unison. În al doilea rând, și e un aspect la care se referă clauza 15 sugerați că trebuie să trecem înspre un, uh, o bază fiscală consolidată comună. Referitor la acest document cu privire la transparență și bună guvernanță, eu aș dori ca el să fie votat de toată lumea, pentru că toată lumea își dorește bună guvernanță și transparență. Faptul că puneți problema acestei baze fiscale consolidate, mie mi se pare controversat și cred că multe state membre vor spune că suveranitatea națională e mai importantă decât o bază comună de impozitare. Deci dacă dorim ca acest document să fie susținut, eu v-aș sfătui să nu puneți această problemă a acestei uh, baze consolidate comune uh, de impozitare în Europa. Și apoi, tot referitor la punctul la, nu, îmi cer scuze, la punctul 16 spune oratoarea. Se spune că poate ar trebui să fie o taxă specială pentru mișcările înspre jurisdicțiile care nu au dat dovadă de cooperare. Acest lucru mă îngrijorează în perspectiva relațiilor cu țările în curs de dezvoltare mai ales. În acest document subliniem la punctul D că trebuie să ne gândim la impactul acestor măsuri asupra uh, vecinilor noștri mai săraci. Și dacă ne uităm la țările care au fost uh, declarate necooperante, multe din ele sunt țări foarte sărace. Și știu că mulți din cei care trăiesc în aceste țări sunt, de fapt, singurii bani pe care îi primesc din exterior sunt venituri de la familiile care lucrează sau membrii ai familiei care lucrează și trăiesc în străinătate, în țările occidentale. Și această idee că ar trebui să impunem o taxă specială asupra uh, celor care doresc să trimească bani acasă într-o țară foarte, foarte săracă mi se pare uh, controversată. Deci cred că ar trebui să ne gândim foarte bine la această clauză 16 și să ne examinăm conștiința, să spunem dacă nu ar trebui să îi ajutăm pe uh, cei care trăiesc în condiții deplorabile față de noi, cei din Europeană. Mulțumesc, Sven. Foarte repede, dacă se poate. Well, so first of all, I... În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru faptul că a realizat un uh, proiect de raport care aduce în prim plan schimbul de informații automat și pe care îl prezintă ca esența soluțiilor. Nu sunt de acord cu anumite lucruri care au fost spuse de doamna Luling. Și, în mod special, um, uh, impozitarea la sursă nu este deloc satisfăcătoare. Dacă este să privim cifrele pe care le avem din Elveția sau din alte țări, sumele colectate nu sunt deloc ceea ce s-ar fi așteptat uh, raportat la capitalul investit acolo. Pe de altă parte, ideea schimbului de informații automate în materie fiscală uh, a fost um, uh, adus și ancorat în, pentru prima dată în lege prin directiva privind impozitarea veniturilor din economii. De aceea cred că trebuie să insistăm asupra faptului că Europa uh, trebuie să aibă o acțiune proactivă și să extindă directiva privind impozitarea veniturilor din economie asupra țărilor terțe. Pentru că știm din discuțiile uh, care au avut loc uh, că în țările în curs de dezvoltare um, există anumite probleme. Ele suferă uh, din cauza lipsei de mobilitate în ceea ce privește colectarea uh, taxelor. Mai ales în uh, Marea Britanie, ONG-urile, uh, bisericile, ele insistă asupra introducerii acestui sistem de uh, schimb automat de informații, pentru că uh, ajută țările sărace de, uh, să colecteze impozitele. Uh, deci, uh, cred că ar trebui implementat un asemenea sistem. Uh, de asemenea, cred că um, schimbul automat de informații și implementarea sa în materie fiscală um, va pune capăt secretului bancar în ceea ce privește uh, chestiunile fiscale. Acest lucru nu este menționat direct, dar uh, este în spiritul textului și cred că nu este accentuat suficient. Ultimul punct ar fi că ar trebui să criticăm propunerile slabe din partea OECD. Sunt de acord că ceea ce s-a spus referitor la 12 uh, acorduri bilaterale oferă posibilitatea unor paradisuri fiscale. Uh, acest lucru nu poate să fie uh, un lucru serios și ar trebui să insistăm ca schimbul automat de informații la cerere uh, nu este suficient pentru că există anumite impozite care nu sunt uh, impozite pe venit, dar pe moștenire sau pe avere și chiar dacă nu suntem de acord cu faptul că vrem să le avem sau nu, toate statele ar trebui să decidă cu suveranitate referitor la acest lucru. Și acest lucru nu poate fi asigurat de către impozitarea la sursă, ci numai de acest sistem de schimb automat de informații. Deci cei care doresc să extindă fiscalitatea uh, suverană trebuie să aleagă acest sistem. Ultimul punct pe care vreau să-l subliniez este că aș dori ca în acest raport să fie introdusă o, secție, uh, o secțiune referitoare la codul de conduită și um, modul de impozitare al uh, activelor din patrimoniul întreprinderii. Există un asemenea paragraf și cred că uh, trebuie să îl accentuăm, trebuie să ne referim la acest cod de conduită care um, prezintă intenții bune și a, la început a dus la multe îmbunătățiri, însă în prezența blocat oarecum și avem o nouă proliferare a um, distorsionării concurenței la nivel de Uniune Europeană. De aceea ar trebui să încurajăm Uniunea Europeană să lucreze pe această direcție. Mulțumesc, mulțumesc raportorului uh, pentru acest raport și abia așteptăm să colaborăm cu dumneavoastră pentru mai multe îmbunătățiri. Mulțumesc, mai avem doar 3 minute la dispoziție și mai vorbim va lua cuvântul domnul Stolojan și domnul Bulman, așa încât vă rog să vă limitați observațiile la câte un minut. Îmi cer scuze pentru acest lucru, dar și raportorul trebuie să ia cuvântul măcar un minut la sfârșit. Ah, mulțumesc, domnule președintă. Eu vreau doar să felicit pe raportor pentru, pentru prevederea de la pentru prevederea de la punctul patru unde se spune ca activitatea fondurilor alternative pe teritoriul Uniunii Europene să fie legată de dorința țărilor uh, terțe de a avea acorduri cu Uniunea Europeană pentru transparență și schimb de informații. Mă întreb însă de ce nu facem un pas mult mai adânc și anume să avem aceeași prevedere pentru toate operațiunile economice făcute pe teritoriul Uniunii Europene de către firme aflate în țările terțe și care să fie permise dacă aceste ări tere doresc să încheie acorduri cu uniunea europeană pentru transparenă i schimb de informaii. Doamnă președintă, aș vrea să îl felicit pe Leonardo Domenici pentru acest raport excelent pe care l-a realizat. Uh, aș fi spus câteva cuvinte despre acest raport, dar uh, îi acord timpul meu de vorbire și prin asta îl felicit încă o dată. Grazie, eu ringrazio per eh, le osservazioni. Uh, mulțumesc, uh, domnule Bulman, mulțumesc colegilor pentru observațiile pe care le-au făcut. Sunt convins că uh, schimbul automat de informație este ceva foarte important și cred că, de asemenea, este important să fie inclus nu numai în raportul meu, ci și în comunicarea comisiei. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și uh, sper ca în zilele următoare să colaborăm în continuare la fel de bine. Mulțumesc tuturor, spune doamna președintă. Au existat sugestii interesante în cursul dezbaterii. Îmi pare rău că nu uh, am putut uh, vorbi mai mult. Pe 16 decembrie este termenul pentru amendamente. Um, Vă mulțumesc tuturor. Ne revedem mâine dimineață. And thank you to the translators for staying that little bit extra.